Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, dragi colegi, stimați uh, participanți. Aș dori să începem uh, ședința noastră, dar înainte să începem cu audierea, aș uh, dori să fac trei observații în limba maternă germană. Die Grünen haben beantragt. În primul și în primul rând, coordonatorii verzi, coordonatorul verzilor a cerut organizarea unei audieri pe tema țării Landromat. Am întrebat colegii și majoritatea grupurilor s-au opus acestei propuneri. Propun să discutăm din nou uh, subiectul la următoarea ședință a coordonatorilor, care va fi organizată pe 10 octombrie de la 9 la 10 sau pe data de 12 octombrie se corectează, domnul președinte. În ceea ce privește uh, ordinea de zi de astăzi, am, avem două paneluri. În primul și în primul rând uh, experții în fotbal și mai apoi uh, companiile. Am invitat Caterpillar Belgia, iar directorul belgian al acestei companii ne-a transmis ne-a trimis o scrisoare care va parvenit deja, o scrisoare în care ne explica că nu deține funcția și nici expertiza necesară pentru a explica politica fiscală a firmei. Domnia sa ne-a explicat în uh, scrisoarea sa ce anume a făcut Caterpillar în uh, Belgia. Din 2008 până în 2015, Caterpillar a plătit 500 de milioane de euro impozite și uh, uh, a achitat uh, contribuțiile sociale. Este vorba despre, până la urmă, un impozit de 26%. A primit această companie în Belgia doar ajutor pentru formare și ajutorarea muncitorilor de niși. Prin urmare, directorul ne explică că nu poate participa la audierea noastră. Doar cei de la BASF uh, sunt dispuși să participe la cel de-al doilea panel al audierii de astăzi, dar asta nu înseamnă că doar compania BASF uh, este în cauză, și uh, știm că 351 de companii internaționale folosesc până la urmă șansele fiscale care li se oferă în Europa, asta conform Panama Leaks, iar noi astăzi uh, vrem să discutăm această politică fiscală a companiilor pe baza unui singur caz. Eu uh, am făcut propunerea acestei discuții. Nu vroiam neapărat să purtăm o discuție publică pe tema aceasta, uh, dar vreau să-i dau colegului Baie de la Socialiști și uh, uh, Democrații cuvântul până a ne spune câte ceva despre perspectiva belgiană asupra cazului Peter, Caterpillar. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să spun că sunt foarte surprins de acest, această atitudine, a celor de la Caterpillar. Uh, față de comisia noastră. Știu că au arătat o lipsă de respect față de uh, lucrători. Deja în regiunea Charleroi au um, uh, concediat uh, um, 2000 de lucrători fără preaviz, fără să anunțe reprezentanții sindicali. Știm că Norvegia este o țară mică, dar totuși puteau să uh, uh, avertizeze în vreun fel. Asta nu arată decât că au avut o atitudine nerespectuoasă și foarte ostilă Parlamentului European. Cred că pur și simplu îi doare în cod de comisia noastră. Și um, spuneau de asemenea că nu ne pot spune nimic despre transferurile dintre fabrica de acolo și uh, um, băncile din um, Elveția. Noastră, domnule președinte, credeți, mie mi se pare că e o glumă dacă vorbești cu un uh, contabil, ce nu poate să spună uh, ce servicii face firma respectivă sau când uh, cumperi o casă, nu poți să spui ce apare în contractul de cumpărare. Toată lumea știe. Numai Caterpillar nu știe. De ani de zile plătește fictori, facturi către filiala din, filiala din, um, filiala din Elveția, dar nu știe de ce. Și după aceea ne-au reamintit uh, ce impozite au plătit ei în Belgia în caz că noi n-am fi înțeles. Chiar cred că ne-au de proști. E vorba de uh, cifre care deja sunt cunoscute, sunt făcute publice. Bineînțeles că n-au venit cu niciun fel de lămurire referitoare la transferurile către Elveția, care au uh, afectat foarte grav uh, cifra de afaceri uh, de ani de zile și nu știu ei uh, cum, uh, uh, nu ne spun cum au luat de la bugetul de stat milioane de euro pe care le-au transferat către Elveția și acestea ar fi putut să fie investite în modelul nostru social, în alte servicii, dar pur și simplu au rămas în buzunarul lor. Deci e așa, un fel de Uh, conformare fiscală a la carte, ce le-a convenit lor. Dacă totul um, este transparent la um, Caterpillar, de ce nu există niciun reprezentant care să vină la comisia noastră, de ce le e frică, eventual că le-am fi pus niște um, întrebări care să-i deranjeze, chiar să fie um, neplăcute, mai ales referitor la um, comportamentul lor fiscal, au avut uh, probleme și în Statele uh, Unite, o problemă, era vorba de 2,4 milioane de dolari pe care nu i-au plătit în taxe, deci încă o dată nu au nicio scuză că n-au venit, mi se pare că nu au uh, uh un statut moral uh, pentru că uh, afectează multe state membre și asta în mod grav și în plus uh, Eh, trebuie să ne spună mai multe despre aceste transferuri către paradisurile fiscale. De fapt, am și venit cu o propunere de amendament în acest sens și sper că voi primi sprijinul dumneavoastră și, în sfârșit, domnule președinte, cred că Parlamentul trebuie deja să uh, um, își închide porțile pentru, în fața oricăror reprezentanți de acestui grup industrial, pentru că mi se pare că sunt nedemni. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dank, uh, Herr Vă mulțumim, stimată coleg. Am stabilit ca dumneavoastră să luați uh, cuvântul pe tema aceasta pentru a ne prezenta perspectiva belgiană. Dar, în orice caz, subiectul va fi reluat uh, de către noi toți pe data de 12 octombrie. Vă mulțumesc mult. Nu vreau să purtăm o discuție pe tema aceasta, vreau să purtăm o discuție cu experții prezenți, cu invitații prezenți. Vă salut! Iată, trecem acum la cea de-a 26-a audiere organizată de către noi. 25 de audiere au fost uh, deja organizate, am aflat o serie de informații noi, uh, ne-am confruntat cu o serie de probleme, o serie de uh, blocări, blocaje uh, datorate până la urmă lipsei de putere pe care comisia noastră o are. Iată, vedeți ce se întâmplă cu Caterpillar. Deci e clar că noi depindem de colaborarea uh, și voluntariatul companiilor. Astăzi alături de noi se află reprezentanți ai uh, FIFA, UEFA, uh, Asociației Europene a Impresarilor de uh, Uh, fotbaliști, avem de asemenea alături de noi uh, jurnaliști, unul dintre ei, ei de la uh, ziarul olandez NRC Handelsblad. Domnia s a participat în rețeaua europeană a jurnaliștilor de investigație. Vreau să vă urez bun venit tuturor. În primul și în primul rând domnului Merin Rangers de la uh, NRC Handelsblatt, mai apoi uh, ur, uh, va urma doamna Kimberly Morris de la TMS Global Transfer and Compliance al FIFA, domnul uh, Julian Zilberstein, consilier juridic la UEFA, și domnul Gregor Reiter, care este director al Asociației Germane uh, a impresanilor uh, de fotbaliști, uh, membru de asemenea al uh, Asociației Europene a Impresanilor. Cum vom proceda noi? Fiecare orator beneficiază de 10 minute, are posibilitatea de a-și prezenta punctul de vedere. Avem am, am beneficiat deja de o serie de informații pe temele acestea, colegii sunt pregătiți și mai apoi vom purta o discuție, bineînțeles. Uh, mai întâi de toate, le vom da cuvântul celor doi coraportori, domnilor Cofort și Iesec, și mai apoi uh, vor lua cuvântul reprezentanții grupurilor desemnați de altfel de grupuri. Voi începe cu domnul Rangers, care are cuvântul. Yeah, sounds good. Good morning, everyone. Bună dimineața tuturor. Mă bucur să mă aflu aici eu sunt jurnalistul, dar în situația aceasta sunt unul dintre mulți jurnaliști care au lucrat la proiectul numit Football Leaks. Avem și o carte care a apărut în mai multe țări, inclusiv în Germania și în țările de jos. Astăzi eh, am să vă prezint câteva dintre constatările pe care le-am făcut noi, jurnaliștii, când am examinat uh, um, contracte din fotbal, mail-uri, înțelegeri secrete din fotbal și am să dau câteva exemple de situații pe care le-am uh, dezvăluit. La început, ce înseamnă Football Leagues? Păi, la început a fost un site de denunțători care există din 2015. Acum este în suspans, să spunem, pe acesta. Oamenii denunță diferite lucruri, încarcă date din uh, lumea fotbalului, de la asociații, de la fotbaliști și așa mai departe. Ce se întâmplă? Păi au fost câteva um, dezvăluiri pe aici, pe acolo um, și um, cei din lumea fotbalului s-au hotărât să lucreze cu o organizație a jurnaliștilor. Întâi au contactat uh, Der Spiegel, revista germană, care le-a spus, dacă ne dați toate informațiile, o să lucrăm cu organizații de presă din întreaga Europa într-un uh, sistem asemănător cu cel din Panama Papers, dar să zicem că pe un domeniu diferit. Așadar, am colaborat timp de peste o jumătate de an în 2016 și până la finalul anului deja am scos o serie de articole în care am publicat tot felul de știri despre ce se întâmplă în fotbalul european, în general, despre impresia și așa mai departe. Iar acest, această carte reprezintă o colecție de astfel de articole. Este scrisă de um, ziariștii de la Der Spiegel, Rafael Bushman și Mihail Wulzinger, um, care au transmis informațiile și către celelalte uh, organizații de presă din cadrul grupului care se cheamă um, European Investigative Collaborations, colaborări de cercetare europene. Avem printre membrii acestuia Le Soir, El Mundo um, și multe altele. Dacă vreți, uh, am și un document în acest sens. Dar ce am publicat? Am avut tot felul de știri despre jucătorul cu tare, clubul cu tare, nu știu ce înțelegere Asta, ca să vă spun așa, ce a fost mai important. În 2014 uh, s-a constatat că um, Cristiano Ronaldo a transferat 63,5 milioane de euro către o companie uh, fantomă um, uh, cu sediul în um, insulele Virgine Britanice, neplătind astfel 35 de milioane în impozite către autoritățile spaniole. La fel, Jose Mourinho a transferat 12 milioane către un cont suedez pe care îl deținea o companie din insulele Virgine Britanice. De asemenea, uh, mai era o știre uh, prin care sistemul uh, financiar, sistemul fiscal um, olandez era folosit de jucători din America Latină să transfere bani. De fapt, avea un fel de impresari fictivi, dar nimeni nu-i cunoștea. Erau așa niște indivizi oarecare. Prin aceștia ă, transferau fonduri către Panama. De asemenea, am avut un, ă, un club ă, olandez care, din cauza acestor dezvăluiri, deși era destul de mare înainte, a cam ieșit uh, din uh, rada noastră. Ce ne-a surprins, ce ne-a frapat? În primul rând, um, mentalitatea uh, izolaționistă a celor din fotbal. Noi am încercat să vorbim cu reprezentanți de la cluburi, de la asociații și primul lucru pe care ni l-au spus mereu, bine, nu știu, poate că asta pare ciudat uh, în lumea de afară, dar uh, așa e în lumea fotbalului. Așa am făcut noi toată cariera noastră profesionistă, lăsați-ne în pace. Și eu sunt reporter de investigație și oamenii care scriu de obicei despre sport sunt foarte apropiați de lumea aceasta și adesea uh, interesează mai mult cine va fi următorul antrenor sau ce transferuri s-au mai făcut, n-au suficient recul încât să se gândească dacă este normal, dacă e un comportament fiscal obișnuit. Noi, ca uh, um, uh, um, reporteri de investigație, am considerat că nu, dar jurnaliștii de sport au considerat altfel. Încă un lucru care ne-a frapat a fost Uh, faptul că nu există niciun fel de autoritate în lumea aceasta și în asociații. Jucătorii ne spun că, bun, FIVA și celelalte organizații au propriile lor probleme de corupție și așa mai departe. Deci, uh, jucătorii spun, păi da, dar ei sunt și mai corupți decât suntem noi. O altă constatare care mi s-a părut foarte uh, ciudată a fost mentalitatea aceasta fiscală. Am vorbit cu autorități fiscale în diferite state europene și ne-am concentrat pe cluburile cele mai mari, jucătorii cei mai renumiți, uh, agenții cei mai renumiți, toată lumea transfera, sifona bani în afară. Deci este un fel de epidemie. Și încă un lucru pe care l-am mai observat a fost viteza cu care se schimbă și crește industria fotbalului. Când am scris cartea, am discutat despre această proprietate a terților. Cine deține un jucător? Cine are uh, dreptul să primească bani atunci când un, uh, un jucător este transferat de la echipa A la echipa B? Și um, a existat o tentativă din partea FIFA să îi prevină pe cei din afară să investească într-un jucător și practic să-l um, stăpânească, să-l dețină. S-au făcut niște tentative, însă acum um, problema este încă mai amplă. Se pune problema cine deține un întreg um, club. În țările de jos este uh, Uh, un um, club uh, care este deținut de un rus. Nimeni nu știe cine e, dar este dispus să investească, să piardă, practic, milioane de euro. Nu vine niciodată să vadă meciurile, nimeni nu știe cine e, deci problema este mult mai amplă. Când încerci să reglementezi industria, până la urmă încerci să reglementezi niște lucruri care poate deja nu mai sunt valabile. Iată câteva dintre constatările pe care le-am avut noi uh, Uh, partea bună este că eu pot să pun întrebări, dar nu trebuie să și dau răspunsuri. Pot doar să dezvălui ceea ce se întâmplă și um, cred că pe partea aceasta de investigație, domeniul fotbalului a fost foarte uh, interesant. Dacă aveți întrebări, pot să revin ulterior. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Rengers, pentru această scurtă trecere în revistă. De când s-a publicat această carte, cred că s-au mai întâmplat multe lucruri importante pe piața transferurilor. Vorbim de transferul lui uh, Neymar către PSG uh, pe o sumă fabuloasă și multe lucruri s-au mai întâmplat și în, uh, um, în Spania și în Anglia, multe lucruri care au avut impact asupra acestui domeniu de aceea mă și bucur să am pe următoarea expertă, doamna Kimberly Morris, care se ocupă tocmai despre transferul, poate ne puteți spune mai multe despre transparență, despre proprietate și eventual să vă referiți la ce a spus și anterior vorbitor. Um, de fapt, cine primește sumele acestea? Ce a făcut FIFA în acest sens? Aveți cuvântul, doamnă Morris. Um, thank you. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc și membrilor comisiei pentru invitația de a veni aici pentru a vă explica munca pe care o efectuăm și mulțumim și secretariatului Comisiei PANA. Aveți în fața dumneavoastră două documente, o notă informativă de 8 pagini care uh, delinează inform- inițiativele de a crește transparența, precum și inițiativele FIFA pentru a crește transparența și controlul fluxurilor financiare și răspundere. Aveți și ultimul raport publicat de FIFA TNS, care se numește Big Five, analiza uh, ferestrelor de transfer. Este o analiză care acoperă transferurile internaționale care afer, care acoperă cinci cluburi mari din Germania, Spania, Italia. Acest uh, raport poate să fie descărcat uh, gratis de la tms.com și ca și alte rapoarte, cum ar fi raportul GTM, care acoperă activitățile pentru întregul an. Am primit două uh, întrebări scris uh, înaintea venirii mele și voi răspunde la aceste întrebări în remarcile mele introductive. FIFA este organismul de guvernare mondial pentru fotbal. Noi susținem fotbalul pe, uh, în întreaga lume. Deci uh, avem nu doar state europene, din, avem și state europene, CAF, Confederația uh, Fotbalului African și uh, echipe din uh, Africa. Deci avem datoria să avem să acordăm o fundație solidă pentru fotbal la nivel global. Suntem angajați către transparență, integritate și bună guvernanță și comentariile mele de astăzi pun accentul pe rolul FIFA ca și organism global de reglementare în ceea ce privește uh, jucătorii de fotbal și transferurile lor. Baza bunei guvernanțe începe cu transferul jucătorilor și cu regulile FIFA în ceea ce privește transferul jucătorilor. Aceste reglementări fixează regulile globale cu privire la statutul jucătorilor, eligibilitatea lor de a participa în fotbalul organ organizat și transferul între uh, cluburile de fotbal, de exemplu un jucător brazilian care vine în Europa, de exemplu în Belgia, și după aceea poate să fie transferat spre Italia sau Spania. Aceste regulamente au scopul de a proteja integritatea concurențelor sport, competițiilor sportive și ca orice lege, aceste reglementări sunt revizuite și uh, am modificate pentru a reflecta ceea ce se întâmplă la nivel mondial. În 2017, îmi cer scuze, în 2007 după uh, activitatea unui grup de lucru FIFA for the good of the game, s-a uh, pus baza unui sistem electronic pentru transferuri, un, o platformă pe care o, o uh, folosesc cele 211 asociații membre, uh, 209 uh, asociații și mii de cluburi profesioniste din lume cluburile de fotbal trebuie să proceseze transferurile internaționale prin această platformă tehnologică. În conformitate cu regulamentul FIFA, există reguli suplimentare, anexa 3, care prevăd ceea ce trebuie să facă uh, cluburile de fotbal înainte și în timpul unui transfer. Cluburile și asociațiile trebuie să întreprindă anumiți uh, pași trebuie să încarce documente pentru transparență pe această platformă și trebuie de asemenea să se facă anumite declarații în sistem pe care vi le voi explica. Obiectivul acestui sistem este de a crește transparența, răspunderea și integritatea. Uh, să avem un proces complet. Documentele care sunt încărcate de clubul care vrea să angajeze un uh, jucător sunt uh, identificarea jucătorului, contractul de angajare, acordul în cazul unui transfer uh, liber, dar atunci când jucătorul nu mai are niciun angajament față de clubul său anterior. Pe lângă aceste documente sunt diverse detalii care trebuie să fie introduse în sistem. Remunerarea sau salariul și plățile către acest jucător Uh, suma uh, plătită pentru transfer, numele oricărui intermediar care acționează în numele clubului sau care acționează în numele jucătorului, uh, informații în legătură cu intermediarii care acționează în numele clubului, trebuie declarată și suma plătită intermediarului respectiv. Aceste detalii sunt introduse în sistem și în momentul în care transferul este uh, Ehm, făcut, trebuie să se încarce dovada plății făcute. Ca și orice tehnologie, ca și orice sistem unde există o legislație, ehm, conformitatea este ehm, foarte importantă și este un lucru care este luat în serios de către FIFA avem o serie de activități de conformitate în legătură cu toate informațiile încărcate în sistem. Ne asigurăm că documentele sunt fiabile și că informațiile corespund realității. De aceea, vrem să ne asigurăm nu doar că transferul a fost uh, efectuat, ci că este corect uh, în conformitate cu regulile FIFA. Când avem uh, suspiciuni de neconformitate, activ, contactăm în mod activ uh, asociațiile de jucători și le cerem explicații cu oportunitatea de a răspunde. Atunci când nu există un răspuns sau când există o încălcare clară a regulilor FIFA, se impun sancțiuni. Uh, acestea sunt fie amenzi până la 14.000 de uh, franci elvețieni sau uh, acțiuni disciplinare care pot să includă o interdicție de transferuri. Uh, S-a întâmplat uh, cu unor cluburi din Spania în ceea ce privește transferul incorrect al unor jucători minori. Aceste Uh, sancțiuni pot să includă pedepse financiare, precum și interdicții. Accesul la această platformă este uh, luat în serios și este restrâns. Nu toată lumea are acces. Acest acces este restrâns la angajații cluburilor și ale asociațiilor membre. Accesul este acordat doar atunci când am verificat uh, persoanele care doresc să aibă acces la acest sistem. Trebuie să declare că sunt angajați ai cluburilor sau asociațiilor uh, de fotbal, nu pot să fie intermediari sau agenți ai jucătorilor. Pe lângă verificările scrupuloase, trebuie să ne asigurăm că știu să folosească calculatorul, că vorbesc una din cinci limbi oficiale și că au for- trecut printr-o formare uh, oferită de FIFA. Formarea și susținerea este uh, un aspect foarte important pentru noi. Avem uh, cursuri și formări în, în întreaga lume în fiecare an. Uh, informăm legătură cu actualizările aduse sistemului. Pe lângă aceste seminarii de formare, avem și un uh, centru de formare online inclus în uh, serviciile platformei în uh, cele, toate limbile oficiale ale FIFA. TMS are o serie de module și funcționalități. Una este modulul pentru minori folosit de către asociațiile membre care trebuie să îl folosească pentru a înregistra un minor care nu este cetățean al statului respectiv până la FIFA are o interdicție împotriva uh, transferului jucătorilor minori cu anumite excepții în articolul 18.2 în jurisprudența FIFA. Există un proces prin care FIFA monitorizează uh, aceste transferuri. Înainte ca un minor să fie înregistrat, solicitarea sa trebuie să fie făcută de noua Uh, asociație, uh, trebuie încărcate um, documente care sunt evaluate de către responsabilul de caz al FIFA și după aceea uh, această solicitare este aprobată sau respinsă din nou în spiritul transparenței, răspunderii și integrității. Înainte de a trece mai departe să uh, vorbesc despre TPO și mm, observ, domnule președinte, că am depășit timpul alocat de 10 minute, dar sper că îmi veți da voie să mai continui puțin. Uh, noi avem acest obiectiv al transparenței și răspunderii în guvernanță. Avem DTMS, uh, versiunea mm, internă a sistemului de transfer și DTE a folosit acest sistem din 2014 deci această este, tehnologie este disponibilă asociațiilor membre la nivel intern, ajutându-le să gestioneze transferul de jucători profesioniști. În ceea, ceea ce privește mm, proprietatea, uh, FIFA a, a interzis practica TPO, uh, third party ownership, deci proprietatea părților terțe. Pe lângă scrisoarea circulară care a fost distribuită tuturor membrilor, s-au amendat regulile. A apărut un articol nou, 18 ter, care a explicat această interdicție a definit uh, partea terță și s-a asigurat că cluburile care au uh, semnat un asemenea acord sau care urmau să semneze un asemenea acord, trebuiau să încarce acest uh, acord pe platformă. Deci până la 1 mai 2015, cluburile și asociațiile membre din întreaga lume au uh, încărcat aceste acorduri în sistem. Am avut peste 6500 de asemenea acorduri încărcate pe platformă. A apărut o altă schimbare în sistem dator, datorită acestei noi uh, reguli impuse de FIFA. De fiecare dată când un club a uh, angajat un jucător, trebuie să se facă o declarație în sistem în, declarând dacă există o proprietate a unei părți terțe. Și atunci, în acest caz trebuie să se încarce o declarație semnată de către jucător și de către club prin care se garantează această proprietate terță. TPO. Avem uh, și uh, activități de verificare și au avut loc o serie de anchete împotriva uh, cluburilor de fotbal din lume uh, în care le ceream să explice uh, circumstanțele acestor uh, acorduri. În mai multe rânduri, Comitetul Disciplinar al FIFA a sancționat cluburile pentru că au uh, încălcat aceste reguli cu sancțiuni monetare, precum și interdicții de transfer. Deci aceste sancțiuni sunt un uh, element de disoasiune foarte puternic împotriva acestor tipuri de activități. Am răspuns astfel primei mele întrebări. Domnul președinte mi indică că mi s-a terminat timpul și așadar voi lăsa răspunsul la cea de-a doua întrebare pusă în scris pentru partea de discuții. Vă mulțumesc foarte mult. Dar vă mulțumesc. Că doamna Morris. Ne-a spus la dispoziție o serie de documente care explică sistemul. Însă, bineînțeles, se pune întrebarea cine controlează toate acestea, cât de eficient este controlul uh, și care sunt sancțiunile. Urmează acum domnul uh, Julian Silberstein. Domnia sa este consilier juridic al UEFA și ne va explica măsurile luate de UEFA pentru sporirea integrității și transparenței pe piața fotbalului. Domnule Zilberstein, aveți cuvântul. Vielen Dank, Herr Präsident. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate aș vrea să spun că, dat, dat fiind volumul de tranzacții financiare implicate, uh, și dat fiind rolul jucat de fotbal astăzi, considerăm că este necesară o monitorizare exercitată de autorități la toate nivelurile și în special uh, la nivelul Parlamentului European, care este singurul organism uh, direct ales al Uniunii Europene. Prin urmare, salutăm această inițiativă a Comisiei PANA. Numele meu este Uh, Julian Zilberstein, sunt uh, consilier juridic al UEFA și în ciuda faptului că sunt francez, voi continua să vorbesc în engleză. Știți prea bine, UEFA se ocupă de fotbalul european. Aceasta este o responsabilitate crucială, o responsabilitate enormă. Și este o responsabilitate cu atât mai mare cu cât fotbalul se confruntă astăzi cu o serie de provocări care necesită eforturi comune întreprinse de către toți actorii implicați în sector. Și mă gândesc în special la instabilitatea financiară, riscul uh, implicat de corupție, mă gândesc uh, de asemenea la provocările cu care se confruntă integritatea în sectorul fotbalistic și mă gândesc la echilibru de asemenea. Și provocările acestea necesită un răspuns ferm din partea responsabililor. Un răspuns care va întări etica, care va promova buna guvernanță, Uh, guvernanță de asemenea și un răspuns care va asigura un uh, viitor strălucit acestui sport. UEFA a luat măsuri concrete menite a spori transparența la nivelul tranzacțiilor financiare în sectorul acesta. În 2010 uh, am introdus normele de fair play financiar. Aceasta este poate cea mai, uh, cea mai curajoasă inițiativă normativă întreprinsă de o instanță sportivă. Și aceste norme au sporit responsabilitatea la nivelul gestiunii uh, cluburilor de fotbal. În același timp, aceste norme au stabilizat tranzacțiile financiare. Să vă dau un exemplu. În 2010, cluburile sport, fotbaliste, fotbalistice, fotbaliste din uh, Europa cumulaseră 1,7 miliarde de euro pierderi. Deci 1,7 miliarde de euro pierderi în 2010 pentru cluburile sportive din Europa. La 5 ani după aceea, în 2015, așadar, pierderile acestea scăzuseră la puțin peste 300 de milioane de euro. Deci între 2010 și 2015, pe o durata a 5 ani, pierderile cumulate în Europa scăzuseră de la 1,7 miliarde la 300 de milioane. Asta datorită normelor UEFA în ceea ce privește fair play-ul financiar. Dar asta nu-i tot. Cam în aceeași uh, perioadă am luat poziție fermă împotriva acestei proprietăți a unei părți terțe care v-a fost prezentată de colega Morris. Și poziția asumată de UEFA împotriva proprietății uh, părții terțe a dus la interdicția genului acestuia de practic, practică la nivelul uh, cluburilor care fac parte din UEFA. Trebuie să recunoaștem însă că jurisdicția UEFA asupra altor aspecte este relativ limitată. Și evaziunea fiscală prin intermediul uh, plăților offshore a drepturilor privind imaginea uh, nu fac parte din uh, jurisdicția noastră sau puterea noastră este limitată în ceea ce privește combaterea acestei practici. Bineînțeles, trebuie să găsim uh, căile potrivite, trebuie să dăm dovadă de spirit inovator pentru a spori transparența în uh, sectorul fotbalistic. Dar uh, regimurile naționale fiscale n-au nimic de a face cu jurisdicția noastră. El, în drum spre Bruxelles, Cităm un document uh, pregătit de Departamentul de Cercetare a Parlamentului European privind ajutorul de stat și sportul, iar acest document creat de Parlamentul European explică că tratamentul fiscal privilegi, uh, preferențial intră în jurisdicția Comisiei Europene articolele 107 și 108 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene oferă puterea de anchetă în aceste uh, domenii Comisiei Europene. Și Comisia Europeană s-a folosit de aceste posibilități care stau la dispoziție și a anchetat o serie de uh, cluburi uh, de renume din Spania. În încheiere aș spune că UEFA își dorește să coopereze strâns cu autoritățile europene. Am demarat un dialog fructuos și intens cu instituțiile Uniunii Europene. Și acest dialog ne-a permis, de exemplu, în 2014 să demarăm un acord de cooperare cu Comisia Europeană. Uh, și încă o dovadă a faptului că suntem dispuși să colaborăm cu Uniunea Europeană este tocmai deschiderea unui, unei reprezentanțe permanente a UEFA aici la Bruxelles. Și să știți că acest, această reprezentanță a fost deschisă chiar în ziua în care Parlamentul European a adoptat raportul TACULA. Și dacă analizăm raportul domnului Tacula, ne dăm seama în multe domenii uh, care au de-a face cu sportul, Parlamentul European și UEFA împărtășesc aceeași filozofie. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumim, domnule Zilberstein. Trebuie să spun că discuția noastră este una deschisă, avem de-a face cu audiere, nu-i așa? Și uh, Vom uh, discuta mai apoi cu Comisia Europeană ce anume poate fi pus în aplicare la nivel european. Uh, l-am uh, audiat de două ori pe domnul Moscovici și am audiat-o de două ori și pe doamna Jourova și am avut parte și de prezența odată a președintelui Comisiei Europene. Acum îi dau cuvântul domnului Gregor Reiter, care este uh, reprezentant al Asociației Germane a Impresarilor de Fotbaliști. Aveți cuvântul 10 minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumim foarte mult că ne oferiți posibilitatea, uh, posibilitatea de a ne prezenta propria uh, viziune cu privire la impresarii de fotbaliști și intermediari. Mai întâi de toate, dați-mi voie să vă prezint organizația noastră. Stăm alături de UEFA și de FIFA aici la masă, dar poate că nimeni nu cunoaște EFAA, Asociația Europeană a Impresarilor de Fotbaliști. Suntem un ONG cu sediul la Haga. Uh, am fost, uh, ne-am înființat în 2007. Avem un board de administrație format din reprezentanți al cinci state uh, membre Doar uh, Spania nu este reprezentată în uh, bordul nostru de administrație. Membru observator este un reprezentant al Asociației Braziliene și uh, avem și doi reprezentanți ai Asociației Germane, pe care o reprezint eu, de fapt. Avem 17 membri în total 12 uh, dintre ei uh, sunt europeni, 5 uh, membri vin din afara Uniunii Europene, iar 2 dintre aceștia reprezintă Brazilia și Argentina, deci America, America de Sud. De ce am creat această asociație? Motivul a fost simplu și anume Cartea Albă privind uh, viitorul sportului în Uniunea Europeană, publicată, publicată în 2007. Știți prea bine că această Carte Albă se referă la profesiunea de impresar, profesia de impresar uh, și uh, se referă de asemenea la transferul de atleți în Uniunea Europeană. Și cartea aceasta albă vorbea despre o serie de practici în uh, curs uh, când vine vorba de transferul uh, fotbaliștilor în special. Cartea albă se referă și la impresari și spune clar că există dovezi de practici negative care au generat adeseori corupție, spălare de bani și exploatarea unor jucători minori deoarece există mulți impresari uh, care lucrează în Uniunea Europeană, dar și mai mulți uh, care lucrează în uh, întreaga lume, e bine, unii dintre impresari au luat în serios această carte albă și au dat seama că aceste practici există, trebuie să fie combătute și impresarii trebuie să fie actori care lucrează în direcția combaterii acestor practici negative. Și tocmai de aceea a fost creată Agenția Europeană a Impresarilor de Fotbaliști. Care sunt obiectivele EFAA? Dorim ca prin autoreglementare să păstrăm un standard cât mai înalt de profesionalism în această profesie. Uh, vrem să coordonăm uh, și să uh, normăm cât mai bine profesia de impresar. Există trei obiective majore ale EFAA. În primul și în primul rând, ne dorim să educăm permanent impresarii, Credem că formarea este absolut esențială dacă e ca calitatea acestora să se îmbunătățească. Impresarii trebuie să știe ce fac, care este cadrul uh, juridic în care lucrează și cadrul acesta nu vine doar de la UEFA sau FIFA, ci uh, există și un cadru național. Mm, știți prea bine, există mm, diverse cadre naționale când vine vorba despre transferurile de genul acesta. Deci avem nevoie de asemenea de un uh, nivel de transparență sporit, în special când vine vorba de fluxurile financiare. Dacă urmărești fluxurile financiare, de obicei îi găsești pe răufăcătorii de, la care se referea Cartea Albă a Uniunii Europene. Și mai există un uh, aspect esențial pentru impresari și anume protecția minorilor. Noi suntem de părere că cadrul normativ existent nu este suficient de solid pentru a proteja minorii. care este situația cu care ne confruntăm. În 2015, FIFA a introdus o serie de norme în ceea ce privește cooperarea cu intermediari. S-a renunțat la sistemul de licențe care funcționa în trecut. Această schimbare radicală a fost necesară deoarece 70% dintre transferuri erau uh, efectuate de către agenți fără licență care nu puteau să fie sancționeze de, să nu, uh, nu puteau să fie sancționați de către FIFA. Prin urmare, uh, FIFA a decis să deschidă piața impresarilor, renunțând la acest sistem de licențe regulile cu privire la cooperarea cu intermediari, intermediari este considerat de către FIFA a fi un cadru doar care trebuie să fie aplicat de către statele membre. Dar asta, bineînțeles, duce la o serie de reguli diverse care fac uh, mai dificilă activitatea Uh, intermediarilor uh, la nivelul Uniunii Europene. Dar uh, acest sistem, de asemenea, um, aduce cu sine o serie de dificultăți în identificarea cazurilor de malpraxis. Spre exemplu, ce se întâmplă în Europa în momentul de față? Dacă vrei să fii intermediar în Franța, ai nevoie de o licență. În schimb, dacă lucrezi în Spania, trebuie să, faci o, să, să participi la un interviu. Dacă lucrezi în uh, Regatul Unit, îți vei primi uh, plățile doar prin intermediul unei case de compensare. Conform regulilor uh, italiene, un fiecare impresar trebuia să fie, să-și aibă sediul în Italia înainte de a lucra în acest ses, în acest stat. Din fericire, regula a fost eliminată. Uh, ca urmare a acestor reguli diferite, bineînțeles, situația, în special a minorilor, a fotbaliștilor uh, minori, este și mai mult înrăutățită. Haideți să vă dau uh, o imagine de ansamblu succintă cu privire la noile regulamente care au fost aplicate în șase state membre diferite. Vă atrag atenția asupra faptului că problema plăte- plății variază de la 3% până la 10% în uh, Franța, 5% uh, în uh, Portugalia, e nevoie de o serie de documente diferite. Vă spuneam că licența este necesară în Franța, interviul este necesar în Spania. Pentru a lucra în aceste state trebuie să plătești de asemenea o serie, o, o sumă relativ uh, importantă și asta de mai multe ori pe an care este abordarea EFA. Noi ne oferim cooperarea și uh, expertiza pentru combaterea mal, uh, practicilor negative din fot, fotbal. Le cerem asociațiilor membre să adopte o serie de coduri de conduite care merg dincolo de regulile FIFA. Uh, Uh, Germania și uh, Olanda au implementat astfel de coduri de conduită în 2017, Cehia lucrează la un cod național și celelalte state membre trebuie să facă același lucru până în 2018. De asemenea, uh, în parte, asociațiile naționale au fost acceptate ca parteneri egali de către asociațiile fotbaliștilor. Asta se întâmplă în Germania, țările de jos și Cehia. Uh, care este situația în Germania? În 2017, uh, uh, DFVV, care este Asociația Germană a Impresarilor de Fotbaliști, a fost acceptată de către Liga Germană de Fotbal și de către Asociația Germană de Fotbal ca partener cu drepturi egale. S-a semnat în 2016 un memorandum al înțelegerii între cele trei partenere. Una dintre angajamentele, unul dintre angajamentele asumate de toți partenerii, partenerii este aceea de a, a uh, garanta integritatea sportului cele trei uh, organizații lucrează acum pentru a introduce mai multă transparență, mai multă claritate în uh, profesia de impresar. Se lucrează acum la linii directoare menite a genera până la urmă exemple de bune practici și încercăm de asemenea să sporim protecția acordată minorilor. În ceea ce privește nivelul internațional, Uh, noi acceptăm uh, înregistrările naționale din partea sau participarea tuturor asociațiilor care respectă standardele noastre. Și deja există astfel de cooperări cu uh, asociații din țările de jos, spre exemplu. Și în final, aș vrea să vă ofer câteva detalii cu privire la plata obținută de către impresari impresarii primesc com- comenzi, uh, comisioane uh, bazate pe salariile anuale primite de către uh, fotbaliști. Este vorba despre un procent. Uh, impresarii nu primesc însă cote parte din uh, prețurile de transfer. Asta este interzis. Aceste prețuri, aceste uh, aceste procente sunt uh, percepute doar de către cluburi, nu de către impresari. Să știți că nu toți impresarii sunt niște escroci, chit că mai toată lumea ne consideră așa. Majoritatea transferurilor, cam 95% dintre ele, respectă regulile și normele în curs, în vigoare. Majoritatea impresarilor își plătesc taxele către stat și, de asemenea, achită contribuțiile sociale ale partenerilor lor, ale uh, colaboratorilor lor. Deci ne dorim să cooperăm cu dumneavoastră pentru ca situația să rămână la fel. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, do domnule Reiter. Cred că ați explicat cât se poate de clar regulile în vigoare și problemele care decurg din ele. Am înțeles care este responsabilitatea dumneavoastră. Nimeni nu susține că marea parte a sectorului uh, uh, se ocupă de mișmașuri, ci noi încercăm pur și simplu să sporim transparența și echitatea, asta este misiunea noastră și în sensul acesta vom prelua informațiile din partea dumneavoastră. Nu vreau să comentez cele spuse, ci uh, le dau imediat cuvântul colegilor. În mod normal avem sloturi de 5 minute, 1 minut pentru întrebare, 4 minute pentru răspunsuri. Mi-ar plăcea ca uh, colegii în întrebările lor să ne spună clar cui îi se adresează. Mai întâi de toate, vreau să-i dau cuvântul coraportorului Cofort, care are puțin mai mult timp la dispoziție în calitate de coraportor. Aveți cuvântul. Um, I think for... Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Uh, pentru noi, iubitorii de fotbal, a fost foarte dureros să vedem ce se întâmplă în această lume. Cristiano Ronaldo s-a adeverit că a transferat 63,5 milioane de euro către vinsurile Virgine și neplătind astfel 35 de milioane de euro ca impozite. Și într-un alt caz, Lionel Messi s-a dovedit că a n-a plătit 1,4 uh, milioane către statul uh, spaniol și a primit o pedapsă cu suspendare. Deci, întrebarea este, mai ales către FIFA, ce proceduri noi uh, ați pus în aplicare pentru a descuraja astfel de practici? După condamnarea lui Messi pentru evaziune fiscală, FC Barcelona a lansat o campanie de sprijin pentru Messi cu hashtagul ul suntem cu toții Leo Messi. Site-ul încă mai este activ pe pagina de internet FC Barcelona. Deci vreau să întreb FIFA și UEFA să răspundă oficial uh, la o astfel de campanie. Campania aceasta chiar uh, reprezintă valorile și idealurile pe care le promovează FIFA și UEFA. Noastră pledați pe bună dreptate pentru fair play. Nu ar trebui de asemenea și să pledați pentru taxe corecte, fair tax. Vreau să știu ce măsuri specifice ați luat față de FC Barcelona? Și în sfârșit, pentru domnul Rengers, pentru veniturile din drepturile de imagine, puteți să ne spuneți mai multe despre cât de importantă este problema aici? Se spune sau mai sunt uh, secrete în acest sens? UEFA spune că, de fapt, nu e de competența lor să se ocupe de asta, deci am vrea să înțelegem cam cât de mare este amploarea problemei. Mulțumesc, Iepe. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că avem uh, interpretare în 12 limbi diferite și vă puteți folosi limba maternă. Cine începe, doamna Morris sau domnul Zilberstein? Domnul Zilberstein este primul. Other under uh, French country rules, Kimberly Morris. Cred că dacă am uh, urma Uh, comportamentul galant, uh, Kimberly a trebuit să vorbească prima, dar am să iau cuvântul acum. În primul rând, uh, evaziunea fiscală considerăm că reprezintă o amenințare la adresa valorilor sociale ale fotbalului și ale sportului în general. Noi am vorbit despre fotbal, dar n-am vorbit așa despre... și de fapt nici sportul nu sunt exemptate de la um, cadrul fiscal. De asemenea, Uh, astfel de practici reprezintă o amenințare la adresa uh, valorilor sportului nostru și a normelor competițiilor. Acestea fiind zise, cred că până la urmă autoritățile fiscale sunt cele care trebuie să-și intensifice controlele la jucători, la companii și dacă vor să se evite uh, frauda fiscală, atunci um, persoanele acestea vizate ar trebui să suporte consecințele comportamentelor lor. Deci, uh, autoritățile fiscale joacă un rol de bază în combaterea acestei amenințări. Aș dori să adaug că, sigur, am um, sprijini orice cooperare necesară cu autoritățile locale, așa cum am făcut apel și la o cooperare mai structurată între organismele de sport și autoritățile publice și în alte domenii, cum ar fi uh, lupta împotriva meciurilor aranjate, împotriva violenței și a huliganismului, împotriva dopajului și împotriva discriminării. Deci, cooperarea între autoritățile publice și entitățile sportive ar putea să fie și aceasta parte din soluția la această problemă. Domnule președinte, cred că nu mi-a răspuns la întrebare. Îmi cer scuze, dar uh, am întrebat cu privire la FC Barcelona. Păi,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 președintele UEFA a declarat că este deschis oricărui tip de reformă pentru a spori transparența uh, fotbalului. Iepe, ai cuvântul să mai precizezi întrebarea ta. Messi eh. Deci eu am întrebat uh, concret pe cazul lui Messi și Fece Barcelona, că există deja încă pe site-ul Fece Barcelona hashtag-ul Suntem cu toții Leo Messi. Nu e vorba de o cooperare cu autorități, e vorba despre valori și despre practicile pe care le încurajați la UEFA în rândul cluburilor din Europa. De fapt, asta este problema. Deci, asta după condamnarea lui. Well, in line with these developments and, and many other developments, uh, we will continue to promote noi o să promovăm în continuare o gestiune sănătoasă financiară și transparența și un cadru de reglementare eficient, uh, măsurile eficiente la toate nivelurile. Ok, die uh, Antworten ganz befriedigend, Frau Morris. Întrebarea este, uh, răspunsul este satisfăcător. Doamna Morris, doriți să interveniți? Echo the comments. Da, domnule președinte, de fapt sunt de acord cu comentariile făcute de colegul meu. Cred că trebuie să facem distinție între rolul, eu vorbesc pentru FIFA, rolul FIFA și eforturile autorităților uh, naționale. Noi vrem să promovăm uh, normele jocului și protecția uh, jocului în sine. Nu ne ocupăm și de partea de fiscalitate. Asta ține de autoritățile naționale. Rogurile, regulile FIFA reprezintă un nivel global de reglementare și, cum spunea și colegul meu, noi ne ocupăm de un lucru, dar autoritățile fiscale sunt cele care trebuie să se ocupe de ceea ce întrebați. Cât despre site-ul de care vorbiți, ca să vă răspund la întrebare, nu știu dacă FIFA ar putea să facă ceva în acest sens. Scurt. Mulțumim, domnule Rangers, să aveți cuvântul. Da, deci, întrebarea era dacă problema e gravă sau nu, dacă e de amploare sau nu și ce fel de structuri se folosesc. Toate structurile țin de drepturile de imagine, pentru că salariile pe care le primesc jucătorii sunt mai ușor de impozitat. Asta e o chestiune națională. Problema cu drepturile de imagine este că au caracter global, pentru că sunt sponsori din întreaga lume și depinde unde și înregistrează acestea drepturile de autor. Cel puțin în perioada pe care am studiat-o noi, cei mai mari jucători au făcut asta, Ronaldo, Messi, dar și alți jucători mai puțin cunoscuți fac același lucru, îmi copiază structurile. Am văzut, uh, de exemplu, niște mm, jucători de la Real Madrid care aveau exact aceleași uh, structuri fiscale. Acum depinde și ce consilier fiscal ai, dar toți foloseau aceste um, structuri uh, unele legale, altele mai puțin, dar era așa, cu caracter uh, epidemic, cel puțin până anul trecut, nu mai știu ce se întâmplă acum, dar uh, reprezenta o problemă foarte mare pentru autoritățile naționale, pentru că acestea sunt naționale, iar problemele acestea sunt globale. De unde vin banii, cine îi primește și toată lumea face la fel. Asta am constatat noi. Că Vă mulțumim. Uh, întrebările vor fi uh, mai bine explicate. Președintele UEFA spunea că suntem deschiși tuturor tipurilor de reforme care ar putea contribui la calitatea sportului. Îi dăm cuvântul acum domnului Iecek, co-raportor. Thank you, Chair. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Sumele de bani uh, din sport, mai ales din fotbal, sunt enorme și clar există modalități sofisticate de evitare a taxelor. Și se pare că a pus vremea când uh, jucători ca, mm, de tenis ca Bjorn uh, Borg se mutau pur și simplu la Monaco ca să nu uh, plătească veniturile lui relativ modeste, să nu plătească taxe la ele în țară. Lucrurile s-au schimbat. Doamna Morris a vorbit despre sancțiuni și mă întreb cât de des le aplicați sau dacă aveți statistici în acest sens, pentru că, după părerea mea, asta spune multe despre modul cum uh, funcționează autoreglementarea. Și încă o întrebare s-ar referi la mm, bazele de date. În ce uh, Uh, măsură uh, distribuiți informațiile către autorități fiscale sau de aplicare a legii din uh, diferite state. Aveți informații în acest sens, statistici? Schön, Frau Morris. Doamna Morris, aveți cuvântul? Yes, um, good question. So... Da, întrebări bune. În primul rând, sancțiuni pe care le-am aplicat, cauze pe care le-am demarat. Nu am uh, cifrele la îndemână, dar în mare numărul de cazuri, mai ales în ceea ce privește sistemul de potrivire a transferurilor, TMS, să zicem că avem 1200 de cazuri pe an pe care le deschidem pentru încălcări sistemice, ale normelor și cam 80% uh, dintre acestea sunt închise pentru că se asigură conformitatea și apoi uh, um, sunt sancțiuni care sunt uh, aplicate și cu caracter financiar, dar și de alt nator și sunt referitoare, de exemplu, la această proprietate a terților. Am avut o sancțiune, am avut um, un club belgian, FC Seren, care a primit o sancțiune financiară și um, un, um, o interzicere a transferurilor pentru că au avut mai multe încălcări. Deci cadrul de reglementare funcționează de mulți ani, de când a apărut sistemul, dar și înainte de asta, pentru că au existat um, sancțiuni în temeiul uh, codului disciplinar al FIFA și se poate ajunge până la un milion de francelvețieni. Cât despre cooperarea cu autoritățile uh, financiare, putem să facem asta când ni se ordonă să facem asta. Pot să vă spun că în cei 5 ani de când mă ocup eu de asta, am avut uh, cerințe din partea autorităților fiscale, mai ales din America de Sud, și le-am spus că o să cooperăm cu acestea dacă ni se cere asta de către o instanță elvețiană. Deci informația pe care o avem în sistem este confidențială. Uh, noi trebuie să respectăm uh, dreptul um, elvețian uh, um, în sensul protecției datelor. Tot ce ține de transferuri sunt, e confidențial și noi avem propriile noastre reguli de confidențialitate pe care trebuie să le respectăm și asta facem. Cred că asta răspunde la întrebare. Dr. Reiter, wollen Sie was? Mulțumim, doamnă Morris. Domnule Reiter, doriți să completați ceva în legătură cu practicile în curs? Ja, ich sag mal so, ich mir bei den Statisten, also... Da, îmi cer scuze, iată, vorbesc în limba maternă. Este o limbă oficială a Uniunii Europene, spune domnul președinte. A, din fericire. În ceea ce privește statisticile, cred că menționasem asta la începutul prezentării mele, FIFA uh, folosise o serie de statistici pentru a dovedi motivele pentru care renunță la sistemul uh, inițial cu privire la transferul uh, de jucători. 70% dintre cazurile de transfer păreau să fie ilegale. Dacă ne uităm însă la sancțiunile care ar fi putut să fie uh, aplicate pentru tot felul de cazuri uh, de proaste practici, ne dăm seama că sancțiunile se reduc la numărul 0 în uh, fotbalul național, fotbalul uh, internațional, tocmai asta e problema, lipsa sancțiunilor. Uh, regulile existente nu sunt puse în aplicare. Un exemplu din Germania. În 2008, TuS Koblenz, un club german, a angajat un jucător de fotbal din Croația cu ajutorul unui impresar fără licență uh, un, un ziar uh, sportiv din Germania a publicat toate facturile, toate datele uh, fis, financiare ale acestui uh, transfer și a dovedit respectivul ziar german că respectivul transfer încălca absolut toate regulile în vigoare. Și autoritățile din fotbalul german au decis că, deși existau acele dovezi, dovezile erau insuficiente suficiente pentru a aplica o sancțiune. Deci, ce se întâmplă? Ne dăm seama că între 2007 și 2000 12, presiunea de sancțiuni, de, de aplicarea unor sancțiuni venite din partea UEFA sau FIFA a fost aproape inexistentă. Vă mulțumim pentru informații. Eu sunt din uh, orașul respectiv, nu sunt neapărat un uh, fan al clubului, dar știu că după povestea respectivă, administrația clubului s-a retras. Oricum, uh, Urmează acum domnul Fernando López Aguia, uh, care poate să ia cuvântul. Todas las sesiones... Toate um, audierile pe care le-am avut în această comisie de anchetă în Panama Lex au fost foarte interesante, dar nu, la puține au fost așa de interesante ca aceasta, pentru că investigăm uh, modalități de combatere a fraudei fiscale și în această audiere vorbim despre fotbal, în care sunt transferuri uh, absolut uh, uluitoare și care duce la niveluri scandaloase de fraudă fiscală. Și aici se amestecă nu numai sumele amețitoare, dar și rețeaua de consilieri specializați, cabinete de avocatură, renumite care sunt uh, implicate în astfel de transferuri prin, um, um, prin uh, companii fantomă și care, până la urmă, transferă bani către paradisuri fiscale. Știm cu toții că se întâmplă acest lucru, dar există uh, un lucru absolut scandalos impunitatea, inclusiv una cu caracter uh, sociologic, pentru că dacă societatea ar avea o atitudine clară împotriva fraudei fiscale și ar aplica-o și s-ar regăsi acest lucru și în politică, atunci uh, lucrurile ar, ar fi altfel, dar nu s-a uh, mobilizat o conștiință împotriva celor din lumea fotbalului. Deci există o complicitate uh, cu acești uh, infractori până la urmă, care comit fraude. Deci în fotbal lucrurile stau complet diferit uh, uh, față de alte domenii. Nu numai că cel care fraudează iese bazma uh, curată, dar joacă în continuare și este aplaudat. Vreau să mă, să mă adresez doamnei um, Morris, care a prezentat punctul de vedere al FIFA. Vreau să vă întreb ce se poate face uh, nu numai ca să existe o uh, mobilizare împotriva fraudei, ci și uh, o um, o um, penalizare. De exemplu, un uh, jucător care se dopează este scos din competiție. Ce se poate face ca să existe o rigoare juridică mai, uh, mai mare, astfel încât să fie pedepsiți uh, jucătorii care comit fraude de asemenea amploare? Vă mulțumesc! Zweieinhalb Mulțumesc. Două minute și jumătate pentru întrebare. A scăzut uh, numărul de minute pentru răspunsuri. Cine vrea să răspundă? Voluntari? Doamna Morris? Domnule Zilberstein? Doamna Morris începe. Aveți cuvântul. thank you for your... Vă mulțumesc pentru comentarii. Acum, referitor la acest, acest comportament, la conștientizare, uh, măsurile reprezintă un prim pas. În primul rând, cluburile trebuie să dezvoluiască sumele pe care le plătesc jucătorilor. Deci, dacă vrem să vorbim de când am început să colectăm informațiile, păi asta s-a întâmplat cam din 2010. Deci am avut o perioadă de șapte ani în care cluburile au început declare sumele de bani pe care le plătesc jucătorilor. Deci, deja există mai multă transparență. Și există așa o tendință către o răspundere mai uh, bine asumată. De asemenea, într-o oarecare măsură, FIFA colectează informațiile acestea pentru că Până la urmă, cluburile sunt cele care trebuie să dezvăluie în mod corect ce îi se plătește jucătorului. Jucătorul uh, în sine nu are acces la, transform, la sistemul acesta de transferuri. Um, deci cluburile trebuie să dezvolui acest lucru și după aceea să se valideze cu contractul de angajare care este încărcat în sistem. Și apoi, referitor la uh, modul, la dacă ar trebui să se uh, dezvolte informații cu privire la cât, la ce taxe ar trebui să plătească un jucător. Bineînțeles, uh, regimurile fiscale diferă de la o țară la alta și cadrul de reglementare, în primul rând, prin uh, modificarea aceasta referitoare la proprietatea terților, lucrurile au fost un pic reglementate ca banii să rămână la cluburi și sigur în viitor vor fi și alte ocazii în care să se discute um, schimbări um, suplimentare care trebuie să fie făcute la normele existente. Mulțumesc. Am văzut fața critică a domnului Reiter. Doriți să completați? Aveți cuvântul. pentru că ați vorbit despre impresari și consilierii jucătorilor, aș vrea și eu să spun următoarele. E clar că evaziunea fiscală nu trebuie să fie tolerată, indiferent uh, care loc în fotbal sau altundeva, deci fără drept de tăgadă. Uh, dacă spunem că sectorul acesta fotbalistic are uh, o încărcătură majoritar coruptă, ei să știți că această afirmație nu are uh, nici, uh, nici o valoare. Uh, fotbalul este, are o dimensiune politică, are responsabilități uh, pe care trebuie să și le asume. Tocmai de aceea, întrebarea cu privire la campania demarată de FC Barcelona în favoarea lui Messi este una de calitate. Uh, să nu uităm, Messi este sau s-a făcut vinovat de uh, evaziune fiscală și a trebuit să fie pedepsit pentru asta. Dar uh, aceasta nu este o problemă a fotbalului, ci o uh, problemă socială până la urmă. Mulțumesc. Urmează vicepreședintele nostru, Dirco. Vicepreședinta. Herra puheenjohtaja. Monet jalkapallo... Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, se pare că lucrurile au fost foarte uh, diferite pentru jucători. Um, să spunem că aceștia nu au avut uh, s-au ocupat de modul uh, în care să-și um, um, gestioneze resursele. De fapt, agenții și lumea care înconjoară uh, i-au influențat, dar bineînțeles că jucătorii nu pot să fie uh, um, dezvinovățiți, dar cultura în care trăiesc uh, este sigur uh, un factor uh, important. Aș dori să-l întreb pe domnul Reiter cum influențează um, agenții, impresarii, jucătorii Um, aveți un tipar um, pe care îl urmăresc uh, impresarii de top sau care sunt căile obișnuite și uh, impresarii um, uh, primesc uh, cumva sfaturi despre cum să-i sfătuiască pe jucători. Herrn Reiter. Vă mulțumesc, cred că întrebarea a fost adresată domnului Reiter. Aveți cuvântul. Mulțumesc, mulțumesc pentru întrebare. Cum pot impresarii să ajute? Bineînțeles, totul depinde de expertiza consilierului, în primul și în primul rând. Majoritatea consilierilor activi în momentul de față au fost și ei la rândul lor sportiv de performanță și, prin urmare, au posibilitatea de a consilia sportivul în direcția îmbunătățirii performanțelor sale. Uh, Asociațiile noastre din Germania lucrează acum la niște linii directoare cu privire la consilierea oferită jucătorilor. Vrem să facem o diferență între momentul carierei, spre exemplu, uh, un jucător minor trebuie să beneficieze de o consiliere diferită de uh, consilierea de care beneficiază un jucător cu o vârstă de peste 20 de ani și care lucrează, uh, joacă deja la Barcelona. Uh, în ce măsură putem oferi uh, consiliere financiară? Ei bine, depinde de ce anume uh, înțelegeți dumneavoastră prin asta. E clar că impresarul nu are de cele mai multe ori cunoștință în domeniu și, în plus, regulile spun că genul acesta de consiliere nu trebuie să fie oferit. Dar, cu toate acestea, asociația noastră a organizat vreo trei seminarii pe teme financiare uh, Uh, până în momentul de față și în, la aceste seminarii am discutat care sunt problemele financiare cu care se confruntă, se pot confrunta clienții noștri. Nu trebuie să ofer consiliere, ci trebuie să recunosc problemele cu care se com- poate confrunta uh, clientul meu și uh, mai apoi să îl ajut pe acesta să se adreseze experților potriviți, uh, avocați, uh, consilieri fiscali, etc. Um, care sunt problemele pe care trebuie să le identificăm? Spre exemplu, avem un jucător care se mută în cursul aceluiași an dintr-o țară într-alta. Trebuie să vedem care sunt regimurile fiscale care se aplică. Deci e importantă genul acesta de consiliere. Și avem din ce în ce mai mulți experți care se formează în domeniu și încearcă să ofere informațiile necesare jucătorilor. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervine? Domnul Rangers sau domnul Zirbăștein? Nu? Pa da? Nu. Bun, tre- trecem la următoarea întrebare adresată de domnul lui Michel. Vă mulțumesc mult, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc celor care au intervenit pentru că sunt aici, nu și pentru răspunsuri, ci pentru că au venit. E deja ceva. Deja am văzut uh, un exemplu clar de limba de lemn nu sunt supărat pe dumneavoastră, pentru că lucrați la aceste uh, instituții, așa zis, onorabile, deci sunteți plătiți ca să le apărați. Am să adresez două întrebări concrete și o a treia întrebare, pentru că n-am să vă las în pace. E o întrebare care a fost menționată deja de doi colegi anterior. În primul rând, vreau să vă întreb ce părere aveți despre Um, o modalitate de a constrânge jucătorii să uh, creeze um, niște companii pentru imaginea lor în uh, țările unde lucrează. Ar fi mai clar și mai transparent. Și apoi, încă un lucru. Și aici adresez uh, domnului care reprezintă Asociația Impresarilor. Înțeleg că e vorba de o asociație profesionistă ce mai aștepta să propuneți un statut european unic pentru profesia de impresar. Este una dintre rarele profesii pentru care nu există condiții de acces. Cam oricine poate să zicem că e impresar. Și mai am încă o întrebare cu caracter etic și aici chiar am așteptat uh, Um, finalului. Sunt de acord cu colegii mei dinainte. De exemplu, cazul acesta cu FC Barcelona, cazul Messi, cazul multor uh, fotbaliști care au fost sancționați, care s-a dovedit că sunt vinovați. Și dumneavoastră îmi spuneți că, de fapt, asta nu e problema FIFA. Păi, totuși, oamenii aceștia uh, încalcă clar valorile pe care se presupune că le apărați și care se presupune că fac parte din rolul dumneavoastră social. Aici um, există cumva o manieră așa disprețuitoare de a vă um, de a vă îndepărta de, um, de răspunderea dumneavoastră morală. Deci vreau să vă întreb care este punctul dumneavoastră de vedere în acest sens. De exemplu, nu înțeleg cum se poate uh, ca la nivel de FIFA să nu se organizeze niște sancțiuni pentru niște oameni care au fost considerați găsiți vinovați. Și campania aceasta este pur și simplu indecentă, imorală și dumneavoastră pare să spuneți, dar nu avem ce să facem, nu avem mijloacele. Mi se pare îngrozitor, e așa, pur și simplu, aproape vulgar. Ne spuneți, dar asta depinde, e o chestiune de diferențe fiscale între state. Uh, da, clar, dar eu vreau să vă întreb care este punctul dumneavoastră de vedere și așteptările dumneavoastră, recomandările, ce, voi, ce vreți să faceți să se modifice pentru ca astfel de lucruri să nu se mai uh, întâmple, pentru că um, îmi transmiteți o imagine îngrozitoare asupra unui domeniu care trebuie să aibă un rol social, care are un rol social evident. Deci sunt foarte dezamăgit de modul în care ați răspuns. 3 minute 4. Mulțumesc. 3 minute 24 de sec- secunde. Cine răspunde succint? Doamna Morris sau domnul Reiter? Da die ersten beiden Fragen ja an die Spieler Deoarece primele două întrebări uh, s-au adresat uh, sau se refereau la impresari, voi răspunde eu primul. Nu avem încă un sistem unitar la nivel european? Ei, o răspundere, un răspuns simplu. Uh, genul acesta de servicii uh, face obiectul unor cadre naționale. Uh, avem uh, în Germania uh, actul social numărul 3 care spune cât se poate clar că profesia aceasta este deschisă și toți cei care doresc să devină impresari pot să devină impresari. Și asta este o problemă pe care am tot discutat-o din nou și din nou cu uh, Ministerul Muncii, cu Ministerul de Interne. Am încercat să modificăm legea sau să cerem modificarea legii germane în 2010 uh, am uh, cerut FIFA să schimbe regulile în curs pentru a spori, uh, ce știu eu, cadrul de reglementare și, și cadrul în care activează impresarii, dar FIFA ce a făcut? Pur și simplu ne-a pus în cârcă acest nou sistem de intermediere care trebuie să fie pus în aplicare de către asociațiile uh, Uh, de la nivel național, ceea ce generează, bineînțeles, reguli diferite și toate problemele cu care ne confruntăm în momentul de față. Mulțumim pentru răspunsul clar. Doamna Morris, la ultima parte, în ceea ce privește integritatea morală. Yes, thank you. Da, vă mulțumesc. M-ați întrebat în legătură cu sancțiunile impuse jucătorilor și cred că este foarte important să recunoaștem că FIFA se referă la sancțiunile sportive împotriva jucătorilor. Deci atunci când un jucător este uh, constatat uh, uh, vinovat de către Asociația Națională, de exemplu în aranjarea meciurilor, sancțiunea impusă poate să fie implementată la nivel internațional de către organismul de reglementare al FIFA. Și această informație va fi introdusă în sistemul de uh, transferuri. Uh, comisia dumneavoastră a, are putere în ceea ce privește anchetele și uh, are puteri limitate în ceea ce privește anchetele și la fel FIFA are puteri limitate în toate anchetele noastre discutăm cu asociațiile um, și cluburile membre și nu cu autoritățile fiscale. În orice în cazul în care nu primim informații de la cluburile membre, nu avem uh, puterea de a acționa, nu putem să-i obligăm să ne dezvăluie aceste informații. Deci puterea noastră este limitată și mai mult facem tot ceea ce putem în contextul elementelor sportive. FIFA este un organism de reglementare a jocului de fotbal și nu în legătură cu fraudele fiscale sau orice alt fel de încălcări ale legislației naționale. Ok, vielen Dank als next. Vă mulțumesc. Urmează pe lista mea domnul Stelios Culuglu. Mulțumesc, domnule președinte. Am încercat să fiu foarte concret. Hai să spunem că dumneavoastră folosiți argumentul că evaziunea fiscală este uh, o problemă care ține de serviciile fiscale naționale și nu ține de FIFA sau UEFA. Dacă același jucător este condamnat de fraudă fisc, fiscale în statul unde joacă sau în, sau în statul de unde provine? Sunteți dispuși să impuneți sancțiuni pentru jucătorii condamnați în legătură cu fraudă fiscală? A doua întrebare. Domnul Rangers a spus că cunoaște multe cluburi în țările de jos, țările de jos, unde proprietarii cluburilor nu sunt cunoscuți. Deci, poate există cazuri de spălare de bani sau chiar de terorism, trafic de droguri, orice este posibil dacă nu știm cine aduce milioane de euro în fiecare an în conturile unui club de fotbal. Orice este posibil. Sunteți dispuși să introduceți norme și reguli clare uh, cerând o examinare deplină și completă a um, proprietarilor echipelor din Europa și din lume în ceea ce privește FIFA. A treia întrebare, îl citesc din nou pe domnul Rangers, care ne-a spus că agențiile de reglementare sunt mai corupte decât jucătorii, dacă am înțeles bine. Am, vă citez corect? Nu complet, dar cam asta era ideea oricum. Da, vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc că ați avut două minute la dis... Da, dar vreau să pun întrebarea pentru că vreau doar să îl citez uh, corect pe Pot să pun, pot să termin. Domnule președinte, ați acordat mai mult timp altor persoane prezente, 30 de secunde pentru această întrebare? Nu. Mai întâi trebuie să dăm cuvântul pentru răspuns. Dacă mai rămâne timp, puteți să puneți și întrebarea următoare. Vă mulțumesc. Domnul Engers, aveți cuvântul. Cred că a fost o întrebare pentru FIFA. Eu spuneam că respectul pentru cei cu care am discutat în la FIFA este destul de scăzut datorită toate anchetelor de corupție în care a fost implicată FIFA. Deci nu putem să avea, avem încredere dacă acest organism de reglementare are asemenea probleme legate de corupție. Dar, uh, bun, acum Mm, doamna Morris în legătură cu chestiunea proprietății. Da, a fost două întrebări. Una în ceea ce privește proprietatea echipelor care, unde proprietarul nu este cunoscut. FIFA are un nou președinte, avem o nouă viziune. Domnul Renger s-a referit la corupția din trecut, însă aceste probleme au fost rezolvate la nivel organizațional. Noi avem o nouă uh, viziune pentru a uh, promova jocul de fotbal și vorbim despre cluburi de peste tot din lume, în lume, nu doar în Europa. FIFA a înființat un club de autorizări pentru cluburi mm, în care se stabilesc reguli de dezvoltare la începutul anului 2016, deci munca a pus accentul pe crearea acestui cadru la nivel regional. FIFA are 211 asociații membre și trebuie să găsim un uh, uh cadru de reglementare. Trebuie să supraveghem uh, controlul financiar și avem măsuri pentru a crește transparența. În acest fel răspundem acestei probleme în ceea ce privește proprietarii necunoscuți ai echipelor. După aceea, în ceea ce privește frauda fiscală și condamnările la nivel național, din nou, după cum am menționat, FIFA uh, reglementează uh, jocul de fotbal, nu aspectele fiscale, În plus, încercăm să creăm un teren concurențial egal, un mediu concurențial egal pentru toate asociațiile. asociațiile. Primul pas ar fi să stabilim dacă încălcarea respectivă a trecut prin toate instanțele aferente în statul național. De exemplu, în cazul sancțiunilor sportive, atunci când un jucător a primit o sancțiune sportivă la nivel național, atunci eh, asociația sportivă poate să ceară FIFA să aplice această sancțiune la nivel internațional. Deci avem o, un cadru și o metodă prin care sancțiunile sportive, cum ar fi aranjarea meciurilor, pot să fie implementate la nivel internațional. Este un cadru național pentru ceea ce face FIFA și anume să uh, reglementeze domnule Silverstein. Da, dați-mi voie să răspund uh, la această întrebare în limba franceză, ținând cont și de întrebările puse de domnul Michel, care văd că a părăsit sala. Am precizat și repet că în funcție de diverse practici care uh, rezultă la, uh, duc la evaziuni fiscale, acestea contravin valorilor jocului și legii aplicabile în Europa. După aceea, țin cont de cele spuse de colega mea, doamna, doamna Morris, evaziunea fiscală nu e o problemă pe care UEFA sau FIFA să o poată rezolva singură. Ca și în orice organizație există un element de ordine publică, însă avem o cooperare structurală cu puterile publice, cu autoritățile uh, care uh, trebuie să facă ancheta și urmăririle. După ce am văzut în Germania uh, cazul, scandalul Buruc în legătură cu meciurile aranjate, a fost rezolvat uh, extrem de satisfăcător pentru autoritățile um, germane în colaborare cu UEFA. Deci, vrem să avem o cooperare structurală între puterile publice. Vă mulțumesc foarte mult. Mă tem că suntem, avem timpul limitat. Domnul Urtasun. Da, voi vorbi în spaniolă. În, prim, în primul rând, această sesiune mi se pare foarte pertinentă, nu doar pentru impactul mediatic al fotbalului, ci pentru pasiunile uh, și uh, fondurile generate de fotbal este până la urmă 2% aproape din PIB-ul Uniunii, deci sume enorme. Ceea ce este foarte clar este că avem o problemă de credibilitate a autorităților de reglementare. Scandalurile, uh, Blatter, Platini, Platini, uh, care arată că corupția este la nivelul cel mai înalt. Dumneavoastră trebuie să fiți conștienți că trebuie să faceți eforturi mult mai mari pentru a vă recupera credibilitatea pierdută. Am trei întrebări foarte concrete și aș cere și uh, răspunsuri concrete. Doamna Morris, aveți un sistem de monitorizare a transferurilor și există sancțiuni, însă toate aceste sancțiuni care sunt legate de cazuri de minori, există sau au existat vreo, vreo sancțiune legată de frauda fiscală? Și în al doilea rând, cooperați cu uh, fiscul din statele membre, cu agențiile fiscale. Deci dacă detectați un caz de fraudă fiscală, îl semnalați autorităților fiscale? A doua întrebare pentru reprezentantul UEFA, pe care l-aș uh, ruga să nu folosească atât de mult limba de lemn normele de fair play financiar. Vorbesc doar de durabilitatea finanțelor cluburilor de fotbal. V-ați gândit ca, ca normele de fair play financiar să nu uh, conțină și me- mecanisme de lupta împotriva fraudei. Dacă aceste norme ale dumneavoastră permit cumva frauda fiscală, există do- după aceea cazul agenților cum ar fi Jorge Mendez, care a fost eh, descris ca un arhitect al schemelor de fraudă. Acest, această persoană, persoană continuă să eh, acționeze și să funcționeze foarte bine în lumea fotbalului. Vi se pare normal acest lucru după ce a fost condamnat în diverse cauze de fraudă fiscală? Da, v-ați depășit eh, timpul. Da, în primul rând în legătură cu credibilitatea. Doamna Morris. Mm. Nu, nu avem timp să discutăm foarte multe. Cum, pot să fi, cum puteți să fiți așa credibili după toate aceste scandaluri? Cred că au fost măsuri cheie de când a, pe care le-a adoptat FIFA, publicarea toate, tuturor tranzacțiilor pentru membrii Consiliului, un proces dedicat de achiziții publice, principii de, guvernan- de bună guvernanță care trebuie să fie incluse în statuturi, deci scandalurile care au apărut, FIFA a luat pași concreți cu noua președinție pentru a trece peste ceea ce s-a întâmplat în trecut și pentru a trece la o nouă generație de îmbunătățire a guvernanței în cadrul organizației noastre. Vă mulțumesc, domnul Silverstein, și după aceea... Da, a fost o întrebare concretă pentru doamna Morris, la care nu a răspuns. Întrebarea era dacă au existat sancțiuni în transfer, mecanismul de transfer dacă ați aplicat sancțiuni datorate fraudei fiscale, pentru că până acum avem sancțiuni legate de minori și așa mai departe. Și după aceea, în legătură cu cooperarea cu autoritățile fiscale, aveți vreun mecanism de cooperare cu autoritățile fiscale? Cred că am uh, răspuns uh, la întrebarea um, în legătură cu cooperarea cu autoritățile fiscale, uh, pașii pe care îi întreprindem. În ceea ce privește sancțiunile preluate, FIFA și baza pe care uh, se constituie aceste cluburi, uh, cazurile legate de minori au fost mm, date publicității, însă au existat și alte cazuri. Un club egean, Sereng, a fost uh, sancționat în septembrie în legătură cu o încălcare a regulilor legate de proprietatea terță. Aceste sancțiuni sunt legate direct de regulamentele FIFA care țin de transferurile în domeniul fotbalului. Președintele spune A mai rămas. Poate uh, celelalte uh, întrebări pot să fie primească răspuns în scris, pentru că avem foarte puțin timp. Poate ați văzut că am avut un congresul extraordinar al UEFA săptămâna trecută și s-au prezentat idei suplimentare pentru a reforma uh, sistemul, uh, pentru a căuta căi înainte. Au, s-au conturat 11 idei posibila înființare în viitor a unei uh, foarte de grup de monitorizare. Motivul pentru care UEFA a luat uh, o poziție atât de puternică împotriva mm, proprietății terțe, pentru că deseori aceste, aceste proprietate terțe implică companii offshore, rețele um, opace, deci uh, aici avem dovada că suntem angajați în lupta împotriva acestor practici. Da, vă mulțumesc. O întrebare rapidă pentru domnul Reiter. Ce întrebare, ce recomandări aveți pentru legiuitorii europeni care ar trebui să fie Uh, acțiunile noastre. Știu că mai am încă trei solicitări de intervenție. Vă rog să respectați uh, o limită de un minut. Doamna Ana Gomes, din Portugalia. Și după aceea colegul Somet. Ana. Atunci când a apărut scandalul Football Leaks, mulți juriști din Portugalia, eh, avocații lui Ronaldo și altora, care explicau că nu știau nimic despre acest lucru, că nu era vina lor. Însă, bineînțeles că este și vina tuturor juriștilor și avocaților și tot tuturor celor care au facilitat acest lucru. Dacă FIFA nu uh, întreprinde măsuri, înseamnă că facilitează uh, Uh, acestei mafie, uh, această mafie în domeniul fraudei fiscale. Întrebare pentru domnul Rangers. Aveți uh, informații dacă în același fel în care autoritățile fiscale um, favorizează multinaționalele prin deciziile fiscale, uh, dacă nu, cumva autoritățile fiscale ignoră sau uh, tratează în mod special jucătorii de fotbal care conspiră cu, uh, împreună cu această mafie uh, care fraudează contribuabilul. Răspuns scurt. UEFA spune că are un avem doar trei sau patru oameni care se luptă împotriva unei industrii foarte mari, care are foarte mulți bani, deci este un, un dezechilibru total între autoritățile fiscale și uh, industria. Maite, un minut. Da, mulțumesc. Dumneavoastră, autoritățile de reglementare vorbesc, vorbiți despre cluburi și federații uh, pentru a nu vă asumați responsabilități. Ultimii cinci președinți ai clubului de fotbal eh, Barcelona ori au, au, sunt în închisoare sau sunt puși sub acuzare. Deja de 30 de ani eh, în post eh, cu atât bani, cu atâtea paradisuri fiscale, cum este posibil să persiste 30 de ani în același post anumiți oameni și să nu fie corupți? Bun. Dacă dorește cineva să răspundă. Ob jemand, ob wir wissen, ob în primul rând, dacă știm sau nu că cineva este corupt, uh, bine, decizia asta trebuie să fie luată de, de instanțe. Cred că putem uh, să pedepsim pe cineva odată ce vina sa este uh, dovedită. Acum ce pot face asociațiile noastre? Uh, în cazul în care există condamnări, oare nu ar putea această condamnare să aducă cu sine o excludere din activitate a impresarilor, spre exemplu, sau a cluburile, cluburilor. Se pusese o întrebare cu privire la Jorge Mendes, de ce nu i s-a retras acestuia licența? Pentru că FIFA a renunțat la licențe în 2015. Dar eu mă întreb dacă nu am putea să ne stabilim un cod de conduită astfel încât uh, genul acesta de impresar să fie excluși din uh, profesie. Mulțumim, domnul Zilberstein. 30 de secunde. Uh, in relation to your question, I would simply like to stress that back... În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, aș vrea să vă spun că în aprilie 2017 UEFA a demarat o serie de reforme, reforme menite a îmbunătăți uh, buna guvernanță și uh, transparența organizației. Și în aceste reforme, sau printre aceste reforme, se număra și reforma cu privire la mandatele maxime pe care le pot avea cei din uh, conducerea uh, asociației noastre. Mulțumim și urmează acum domnul Sani. Un minut. Mulțumim. Mulțumesc. Domnule Rangers, vreau să vă mulțumesc dumneavoastră și celor ca dumneavoastră pentru activitatea dumneavoastră care, iată, ne ajută mult pe noi. Ați vorbit despre proprietatea și investițiile în cluburile de fotbal. Cred că s-a adresat deja o întrebare pe tema aceasta. Dar ascultând o parte din uh, uh, răspunsuri legate de cerințele noi impuse de către FIFA cluburilor, aș vrea să vă întreb dacă toate acestea nu ar putea să ducă până la urmă la uh, definiții mai clare cu privire la beneficiarul final al cluburilor. Oare toate aceste măsuri uh, ale FIFA ar putea să ducă la, uh, nu știu, monitorizarea donațiilor? Mulțumesc. Cine vrea să vorbească despre proprietate? Doamna Morris? Cred că, de fapt, întrebarea dumneavoastră ne solicită noi reguli, reguli impuse la nivelul FIFA. Dar trebuie să ne amintim următorul fapt. De fiecare dată când FIFA decide să aplice la nivel uh, internațional o nouă regulă, precum a fost uh, norma cu privire la uh, um, proprietatea unei părți terțe, există veșnic critici critici cum că respectiva normă nu respectă cadrul național. Deci tocmai uh, genul acesta de critică trebuie să fie gândită de FIFA încă înainte de impunerea unei norme. Spre exemplu, Tribunalul de Arbitraj în sport uh, Uh, este o instanță care evaluează regulile uh, și vede în ce măsură acestea uh, pot fi aplicate la nivelul mondial. Ei bine, deciziile acestei instanțe trebuie să fie ținute sau luate în considerare întotdeauna de către FIFA în momentul în care vine cu noi norme trebuie să vedem în ce măsură respectivele norme contravin sau nu cadrelor naționale sau sentințelor curții de arbitraj. Domnul Luche, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să fac o distinție între venitul primar, salariu, și venitul uh, secundar al uh, fotbaliștilor, uh, venitul investit, practic, sau obținut din investiții de către fotbaliști. Cazul Messi. Vorbim aici despre fonduri primare ale lui Messi sau fonduri secundare? După aceea, a doua întrebare. Um, fotbaliștii primesc un salariu, un salariu care probabil este suplimentat de bonusuri uh, care trebuie să fie trecute pe uh, fișa de salariu. Dar ce se întâmplă cu uh, publicitatea, veniturile din publicitate? Aceste venituri trebuie să fie declarate de către fotbalist clubului la care este angajat sau nu? Și după aceea, încă ceva, uh, sumele de transfer. Am înțeles că sumele de transfer sunt uh, un fel de compensare pentru renunțarea la anumite uh, acorduri sau contracte încheiate în prealabil. Vreau să vă întreb dacă aceste sume de transfer sunt și ele imposabile sau nu. Foarte grea întrebare aceasta de final. Domnul Reiter are cuvântul. Vă mulțumesc. Nu, nu e chiar așa de dificilă în întrebarea nu, e dificilă dacă aveți un minut la dispoziție pentru a răspunde. În primul rând, venitul primar sau secundar. Uh, ambele sunt investite. Să știți că venitul primar imens pe care îl, de care beneficiază unii ju, jucători nu poate fi cheltuit întru totul. Și iată, trecem la a doua întrebare a dumneavoastră angajatorii sunt obligați să uh, completeze fișele de salariu și uh, pentru că sunt, completați să completeze acest, uh, sunt obligați să, să completeze aceste fișe, e clar că evaziunea fiscală e cam dificilă. Când vine însă vorba despre veniturile din publicitate, cel puțin în Germania, e regula spune că clubul se ocupă de aceste venituri de, din publicitate, nu Uh, jucătorul este cel care decide ce se întâmplă cu respectivele declarații. Deci, iată, uh, evaziunea scade aici. După aceea, uh, a treia întrebare a dumneavoastră. Da, aveți perfectă dreptate în ceea ce privește sumele acestea. Bine, nu sunt eu un expert în, în domeniu, dar cred că sumele acestea sunt imposabile, cel puțin în Germania. Domnul președinte, vă mulțumesc, vă mulțumesc tuturor sau fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă mulțumim foarte mult că ați stat la dispoziția noastră, că ați discutat cu noi. Mai există și întrebări, alte întrebări pe care n-am apucat să vi le punem, uh, dar vi le vom transmite în scris și așteptăm cu nerăbdare răspunsurile dumneavoastră. Acestea fiind spuse, prima parte a audierii noastre de astăzi se încheie. Am început cu 5 minute mai târziu, dar am și terminat mai târziu decât spunea programul. 3 minute de pauză și după aceea trecem la a doua parte a audierii noastre. Vă mulțumesc! I would like to start our second panel. Haideți să începem cea de-a doua parte a audierii noastre. Peter, Peter uh, Simon, te rog să iei cu loc. Care e problema cu care ne confruntăm? Vă voi explica de la bun început. Astăzi se întâlnesc grupurile de lucru ale partidelor uh, și pregătesc plenarea de săptămâna viitoare. Tocmai de aceea, iată, uh, oamenii se tot mișcă prin sală și eu sunt surprins de faptul că <laughs> din ce în ce mai puțini colegi sunt în sală. Vă urez bun venit la cea de-a doua parte a audierii noastre. Avem o întârziere de 15 minute deja. În dimineața aceasta am vorbit, am menționat uh, deja cazul Caterpillar. Colegul Baie a luat uh, cuvântul pe tema aceasta și tocmai de aceea astăzi alături de noi se află doar jurnalistul de la Süddeutsche Zeitung și reprezentantul BASF. Dar asta nu înseamnă că BASF uh, întrupează absolut toate problemele care au apărut în contextul uh, evaziunii fiscale. Din potrivă, vreau să vă mulțumesc pentru disponibilitatea de a fi prezent astăzi. Chiar dacă prezența lasă de dorit, să știți că ședința noastră de astăzi este transmisă prin internet, deci uh, oamenii o pot urmări și vom evalua, bineînțeles, rezultatele audierii noastre și le vom fructifica de asemenea. Astăzi, după cum spuneam la început, discutam despre eludarea fiscală, care nu prea are de-a face cu, audierea, cu uh, spălarea de bani sau cu evaziunea fiscală. Eludarea fiscală e de obicei legală, ca urmare a lacunelor legislative și tocmai lacunele acestea vrem să le identificăm. Vreau să le urez bun venit celor doi invitați ai noștri, și anume domnului Bastian Brinkmann de la Süddeutsche Zeitung, care a făcut uh, o anchetă pe tema structurilor fiscale ale BASF și cu un an în urmă verzii ne-au prezentat un document, un fel de raport în care uh, se uh, vorbea despre cazul BASF și să știți că directorul general al BASF uh, a comentat acest raport uh, și am ajuns la concluzia că până la urmă structura este legală. Uh, deci, uh, primul care va lua cuvântul este domnul uh, Brinkman și după aceea va lua cuvântul doctorul Wolfgang Haas, care este președinte pe teme juridice, fiscale și de asigurări ale BASF. Știu că este o, uh, la curent cu cele întâmplate și tocmai de aceea, iată, haideți, putem să începem. Domnul Brinkman, 10 minute all uh, European lawmakers for inviting uh, me also. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru invitație. Vorbim despre impozite ale companiilor și lucrurile sunt complicate pentru că știu că uh, să sunteți implicați într-o măsură doar limitată în legiferarea pe parte fiscală, noastră cei din Parlament. Deci taxele Uh, întreprinderilor, ce înseamnă? Înseamnă automat planificare fiscală. Dumneavoastră adresați întrebarea, companiile încalcă dreptul Uniunii Europene? Comisia Europeană a hotărât în mai multe uh, situații că, de fapt, programele fiscale ale companiilor erau legale, după părerea lor, uh, Trebuie să vă spun că multe dintre aceste cauze au fost um, contestate în, um, la Curtea um, Europeană de Justiție și pe bună dreptate. Nu trebuie să citez uh, eu exemple, toată lumea știe cazul uh, Apple, care a trebuit să plătească 13 miliarde de euro plus dobânzi. Dar acum am să mă, vreau să mă concentrez pe hotărârile și anchetele care vizează companiile europene. Pentru că nu doar uh, companiile de internet americane sunt cele care folosesc uh, lacune în uh, legislația fiscală. Vreau să reamintesc și cazul Fiat, um, care a primit o serie de avantaje fiscale în Luxemburg. Fiat era bazat înainte în Italia, acum în țările de jos, care este un paradis fiscal, practic, ceea ce ne arată că avem multe de făcut la nivel de armonizare fiscală în Europa. De asemenea, foarte interesant um, este faptul că Comisia Europeană a făcut trimitere la ajutoarele de stat când um, a luat decizii cu privire la programele fiscale. Și trebuie să așteptăm um, hotărârile Curții Europene de Justiție pentru a vedea dacă este fezabil sau legal. Dumneavoastră ați menționat uh, deja raportul uh, verzilor cu privire la BASF din uh, 2016, l-am citit și eu, dar nu doar că m-am uitat pe hârtii, ci m-am dus la arhivele oficiale, m-am uitat la structurile PASF. În țările de jos există o companie numită uh, BASF Nederland BV. E un studiu de caz interesant. La sfârșitul 2016 am colectat uh, documentele pentru dosar și am constatat că la, în această companie lucrau 670 de oameni care, bine, sigur, se ocupau de ce se ocupă oamenii într-o companie care se ocupă cu produse chimice. Dar din parte a reieșit că partea de producție de produse chimice era doar o mică proporție din ce făcea compania. De exemplu, în 2015, profitul companiei a fost de 1,2 miliarde de euro și doar 77 de euro uh, de milioane de euro proveneau din uh, partea de produse chimice. Restul uh, era din tot felul de tranzacții financiare. Um, BASF Nederland BV era compania mamă a mai multor companii, 38, care transferau bani către cea olandeză. Și plățile acestea erau relativ uh, puțin uh, impozitate în țările de jos. Um, și când i-am întrebat pe cei de la BSF despre situația aceasta, au fost destul de, de deschiși, de sinceri. Eu raportez destul de des astfel de um, programe, de obicei companiile nu comentează sau spun pur și simplu noi respectăm legea și atât. De cele mai multe ori nu vor să discute pentru că mă rog, e o experiență pe care și noi ați avut-o, dar cu BSV lucrurile au fost altfel. Au spus uh, că uh, impozitele reprezintă cheltuieli și că în interesul acționarilor noștri, BASF încearcă să reducă aceste cheltuieli în uh, cadrul legislației existente. E un lucru foarte interesant. Dacă pot să interpretez ce au spun, uh, se simt obligați să folosească um, planificarea uh, fiscală. Uh, dacă e să fac o metaforă fotbalistică, dacă uh, jucătorii respectă regulile, dar tot este prost, înseamnă că regulile sunt proaste. De asemenea, eu trebuie să spun că sprijin um, o bază consolidată de impozitare uh, CCTV, cum este acronimul în engleză, și propun și o schimbare de nume de altfel. Eu trăiesc în Germania, care exportă mult uh, și e foarte interesant asta în uh, contextul CCTV, pentru că în uh, companii care exportă mult, cum ar fi BASF, ar plăti mai multe taxe în afară și mai puține în Germania, lucru care e interesant de luat în considerare atunci când discutăm uh, despre cine este pentru CGTB și cine nu. Pentru că există anumite state care sunt cunoscute ca paradisuri fiscale și care se opun acestei baze consolidate și altele, uh, cum ar fi Germania, sunt pentru un astfel de sistem, dar, mă rog, lucrurile sunt un pic mai complicate. Referitor la întrebările inițiale, dacă um, companiile încalcă dreptul Uniunii Europene, Păi nu sunt eu în măsură să um, Uh, vorbesc despre caracterul legal al planificării fiscale, că eu nu sunt uh, Comisia Europeană, aceasta poate să hotărască ce reprezintă ajutor de stat și ce nu, și nici nu sunt de la Curtea de Justiție, eu sunt doar jurnalist. De cele mai multe ori lucrăm doar cu informațiile care sunt disponibile public și asta este încă o chestiune, cred că este important și pentru societatea în general, că atunci când e vorba de impozite știm prea puțin despre modul în care operează aceste companii și ce fac de fapt. Am lucrat cu materialul din LuxLeaks, pe care îl cunoașteți cu toții. A fost foarte interesant să vedem că sunt um, că, de fapt, um, secretul fiscal se aplică foarte amplu și publicul nu are acces la uh, dosare. De exemplu, au fost un proces verbal de al unei companii care a avut o ședință la Luxemburg. Uh, procesul verbal începe uh, la ora 1 și 15 s-a vorbit despre tot felul de subiecte cu mare grijă, în detaliu și așa mai departe, un proces uh, verbal cu planuri, cu pagini întregi. Trebuie să fi fost o Uh, ședință foarte bună, una cum nu am mai întâlnit până acum, pentru că a durat doar un minut. Deci, ca să îndeplinească cerințele, reuniunea trebuia să aibă loc în Luxemburg. A durat, se pare, un minut și toată lumea a fost încântată. Iată, așa că o, o povestioară, dar uh, vrea să arate un lucru mai important, că uh, prin materialele care au fost dezvăluite am înțeles mai bine despre cum funcționează planificarea fiscală și datorită denunțătorilor, unele dintre aceste dosare sunt acum uh, publice. Însă um, legea se schimbă, la fel și planificarea corporațiilor. Nu cred că ne trebuie mai multă transparență. Și, bun, înțeleg că companiile trebuie să-și uh, apere secretele um, profesionale, dar în ansamblu ne trebuie mai multe informații decât putem să obținem astăzi. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule Brinkman, vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră și pentru cercetările sau ancheta pe care ați demarat-o. Ați făcut trimitere la LuxLeak, era vorba acolo despre 350 de companii uh, multinaționale care exploatau legislația luxemburgheză, deci nu e un caz unic. Acum îi dau cuvântul doctorului Wolfgang Haas, tot 10 minute aveți și dumneavoastră la dispoziție, dacă se poate. Vă mulțumesc, domnule Lange, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru invitația care mi-a fost adresată. Ca să fiu sincer, uh, inițial am fost cam reticent la invitația dumneavoastră. Asta pentru că, dată fiind, uh, dat fiind motivul pentru care comisia dumneavoastră a fost instituită, mm, și anume ca, uh, companiile fictive uh, descoperite în urma Panama Papers, Uh, considerăm că compania noastră nu are nimic de a face cu, uh, cu obiectul și misiunea dumneavoastră. Și de asemenea nu cred că avem ceva de a face cu uh, titlul audierii dumneavoastră, care este companiile încalcă ele legea europeană. Ei, noi considerăm că nu o încălcăm deloc, respectăm întru totul litera legii europene. Dar tema este într-adevăr amplă. Bine, dar oricum e un semn al întrebării acolo în spatele titlului. Oricum, eu pot să răspund în numele companiei pe care o, răspund, o reprezint și răspunsul este clar nu. Pot să vorbesc câte sau puțin cu privire la politica fiscală europeană, pot să spun câte ceva despre structurile de planificare fiscală, voi încerca să fac uh, referire și la BASF, dar trebuie să înțelegeți motivul pentru care nu vă pot da toate detaliile, adeseori chestiunile sunt complexe și uh, în plus suntem protejați de confidențialitate, avem uh, obligația de a uh, păstra nu știu, secretul cu privire la activitățile noastre, dată fiind prezența noastră pe bursă. Planificarea fiscală companiile au uh, obligația vis-a-vis -vis de acționarii lor uh, de a uh, minimiza costurile. Prin urmare, noi încercăm să plătim doar acele impozite pe care trebuie musai să le plătim. Încercăm să ținem cont de costurile fiscale în momentul în care um, avem sau organizăm investiții. Să știți că decizia cu privire la investiție este în mare parte determinată de problemele fiscale. În ceea ce privește principiul uh, legitimității și legalității în dreptul fiscal, sună teoretic, dar să știți că explicațiile acestea sunt necesare pentru a stabili cadrul. Dreptul fiscal le permite statelor să uh, um, să uh, Uh, se implice în afacerile unor privați în cazul în care acești privați nu respectă legislația uh, în curs. Și asta este bine, așa funcționează dreptul fiscal. Asta se întâmplă de asemenea și în momentul în care legiuitorul Um, fără vreo intenție, a uh, stabilit un impozit, impozit care nu a fost achitat. În același timp, uh, însă, să știți că Uh, și reciproca este valabilă. În cazul în care legislația nu a fost încălcată, să știți că uh, statul nu are dreptul să-și bage nasul în proprietatea privată. Dar, adeseori, dreptul fiscal din majoritatea statelor este uh, cuplat unei, cu o, să zicem, analiză de legitimitate. Ce face uh, statul? Încearcă să ancheteze uh, companiile în cazul în care există, uh, acestea sunt suspectate a se comporta într-un anume fel doar pentru a eluda anumite taxe. Deci această legitimitate, această anchetă de legitimitate este ancorată deja în legislație. O anchetă suplimentară, aș zice eu, nu este necesară. Uh, Genul acesta este, de anchetă este suficient și conform proiectelor BEPS și ATAT, să nu, să nu uităm, uh, uh, regulile cu privire la evitarea impozitării au fost regândite și reformulate. Cei care respectă aceste criterii n-ar trebui să fie împovărați cu noi obligații, uh, noi obligații de aducerea unor dovezi în sensul legitimității acțiunilor sale uh, lor. Știți prea bine, legislația uh, germană în special este foarte, foarte severă. Uh, Um, planificarea fiscală uh, folosită de către companiile americane, spre exemplu, nu este permisă în Germania și același lucru se aplică și în cazul altor tipuri de uh, planificări fiscale. Să știți că, uh, într-adevăr, sună abstract, dar consider că informațiile acestea trebuiau să fie furnizate pentru a stabili un cadru. Când vine vorba despre planificarea fiscală, să știți că în joc stau au major, de cele mai multe ori investițiile în străinătate. Chiar dacă suntem o companie germană, nu putem uh, investi doar în Germania, ci uh, și în alte state europene, dar și în afara Uniunii Europene. Și decizia de investiție, de a face o investiție, pornește de la niște considerații de câștig. Dacă faci o investiție, bineînțeles, trebuie să îți asiguri de la bun început niște câștiguri. Și autoritățile fiscale din uh, statele în care se fac uh, aceste investiții, să știți că nu consideră aceste decizii de, de efectuare a unor uh, investiții ca fiind ilegale sau ilegitime, ci din potrivă. Trebuie întotdeauna să vă puneți în în papucii statului în care se face investiția și uh, veți veni cu o nouă viziune asupra legitimității. Când vine vorba de acest subiect, uh, nu vorbim doar despre uh, evaziune fiscale, ci vorbim și despre efecte fiscale legitime și legale. Adeseori regulile sunt create într-o manieră rațională de către state. Statele încearcă să stimuleze companiile, încearcă să îmbunătățească condițiile de investiție în statul respectiv, să atragă tot mai multe companii. Haideți să vă dau două exemple din experiența BASF. Cu câțiva ani în urmă, BASF a demarat un joint venture în uh, Filipine, a investit un miliard de euro într-un mare, într-o mare fabrică, în uh, Singapore, uh, în cel, în cel scuze. Pentru astfel de investiții în Singapore nu se plătesc taxe pe profit, impozite pe profit timp de 10 ani. Aceasta este regula acolo. Uh, bineînțeles, uh, am decis să și noi, dar și alte companii, să investim în Singapore tocmai datorită acestei facilități pe care statul o oferă investitorilor străini. Să știți că genul acesta de privilegiu este acordat absolut tuturor companiilor străine, indiferent de originea lor. Al doilea exemplu. Uh, Uh, societățile de finanțare. Știți prea bine, în Belgia sau Belgia uh, impozitează cu o rată fictivă societățile de finanțare care activează în Belgia. Și tocmai de aceea companiile străine, ca și BASF, acționează în Belgia adeseori prin intermediul acestor societăți de finanțare. Și societățile acestea de finanțare nu încalcă nici pe departe legislația europeană. Ba mai mult decât atât, sunt ancorate în legislația europeană și în uh, legislația națională de cele mai multe ori. Spre exemplu, în Germania, aceste societăți sunt uh, permise. Prin urmare, vă întreb, de ce o companie nu ar folosi această regulă? cum am putea să le explicăm uh, acționarilor noștri uh, atitudinea noastră în cazul în care am refuzat să folosim această posibilitate care ne stă la dispoziție? În ceea ce privește standardele minime în domeniul legislației fiscale, aș spune câteva cuvânt, cuvinte. În ultimii ani, uh, mi se pare că legislația, indiferent de nivelul la care ne referim, a devenit din ce în ce mai uh, severă și uh, severitatea este uh, suportată adeseori de companii. Mi se pare că s-a pus carul înaintea căruței. Oare n-ar fi mai bine ca statele, cel puțin statele din Uniunea Europeană, să stabilească ele împreună niște reguli minime în ceea ce privește impozitarea companiilor, fie că vorbim despre o bază comună de impozitare, fie că vorbim despre o altă măsură și după ce avem această uniformizare la nivelul uh, statelor naționale, după ce aceste standarde sunt uh, respectate, am putea veni cu noi cerințe pe care să le impunem uh, companiilor, cerințe în condițiile acestea sau în contextul acestor uh, reguli privind uh, eludarea. Din păcate, OCDE, dar și Uniunea Europeană nu s-au concentrat pe statele naționale când au venit cu reguli uh, noi, ci s-au concentrat pe companii. Eu cred că mai întâi de toate regulile ar trebui să fie uh, armonizate și agreate de către statele membre înainte de a uh, forța companiile și contribuabilii să facă un lucru sau altul. În ceea ce privește regulile de joc în domeniul fiscal uh, în Europa, aș uh, spune de asemenea că trebuie să nu uh, fim prea severi când vine vorba de granița între activitățile naționale sau activitățile administrațiilor naționale și activitățile companiilor. Cadrul nu ar trebui să fie îngrozitor de strict Uh, flexibilitatea stă la baza uh, dezvoltării economice. Vedem asta în uh, statele în curs de dezvoltare. Doar prin flexibilitate statele în curs de dezvoltare au o șansă de a deveni mai importante pe scena mondială. Flexibilitatea generează concurență și concurența aceasta își este dorită nu doar de statele în curs de dezvoltare, ci de toate Uh, statele, indiferent de uh, gradul lor de dezvoltare vedem uh, în ultima perioadă că concurența, în special concurența fiscală, devine din ce în ce mai acerbă între statele dezvoltate, Regatul Unit, SUA, Uniunea Europeană. Trebuie să ne asigurăm că aceste reguli sunt cât mai armonizate cu putință dacă e ca uh, Europa să rămână în, în continuare competitivă. Mulțumim, domnule Haas. Îi dăm cuvântul acum raportorul, co-raportorului nostru, Iepe Cofort. Yes, uh, thank you so much for the... Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. În primul rând, uh, domnul Breckman. Ați vorbit despre transparență și despre asigurarea unui sistem fiscal echitabil în Europa. După părerea dumneavoastră, considerați că Comisia are suficient de multe instrumente încât să trateze această chestiune a impozitării echitabile sau ar trebui Comisia să, să dispună de niște măsuri mai uh, um, stricte în acest sens și apoi pe partea de transparență? S-a vorbit despre acorduri de fixarea prețurilor, um, dacă ar trebui să fie transparente sau nu. Care este părerea dumneavoastră? Um, pentru că în aceste acorduri există și multe elemente de confidențialitate și regimuri preferențiale pentru anumite companii. Ce considerați? Ar trebui să fie publice aceste informații și cum ar trebui să procedăm? Domnule Haas, ați vorbit um, despre faptul că impozitele reprezintă cheltuielile, dar reprezintă și o investiție, cumva un comision pe care îl dai societății unde operezi. Deci nu este neapărat o cheltuială, un cost, ci mai degrabă o investiție. Când vorbiți despre stimulente fiscale, din punct de vedere filozofic, dacă transferi profituri care sunt uh, câștigate într-un loc, într-o jurisdicție, în altă jurisdicție, doar prin motive, din motive fiscale, considerați că se justifică? Sau e în regulă ca o țară sau o jurisdicție să-și facă o politică fiscală în funcție de uh, activitățile care se desfășoară pe teritoriul ei, dar problema este că atunci când uh, se fac transferuri uh, din alte zone doar din motive fiscale, lucrurile sunt în regulă pentru că, nu știu, sunt uh, acorduri fiscale pe care le are Belgia sau alte state care pot fi puse sub semnul îndoielii. Da, cum ce ar fi să avem uh, o taxare mai echitabilă, un nivel comun de impozitare în Europa, considerați că ar fi uh, potrivit, domnule Brinkman? Prima întrebare a fost dacă Comisia Europeană este suficient de competentă încât să trateze toate aceste chestiuni și cred că um, cazul Apple a arătat că poate să fie suficient de puternică, dar pe de altă parte, după cum spuneam, până la urmă este vorba de un caz care implica ajutoare de stat în mod oficial. Deci nu a fost acum vorba despre modul în care uh, funcționează um, sistemul fiscal irlandez și modul în care s-a comportat Apple, dar cumva este o modalitate, un prim pas despre către o armonizare mai amplă și despre modul în care să se calculeze baza fiscală în Europa. Cât despre acordurile acestea de fixare a prețurilor și autoritățile fiscale și companiile se regrupează și hotărăsc cum să facă un invest o investiție într-un stat uh, membru. Lucrul acesta trebuie să fie făcut public și asta în cea mai mare măsură cu putință. Apoi, uh, când e vorba despre, nu știu, să spunem, compania să spună ce fel de utilaje instalează acolo sau nu vrem să afle concurenții ce vrem noi să facem acolo. Asta, sigur, e exagerat, nu vrem să se afle. Dar uh, pe parte de impozite, până la urmă, vorbim de corporații foarte mari care, în mod normal, au acționat, deci deja, într-o oarecare măsură, sunt obligate să um, facă public, um, um, publice diferite informații. Sunt toate dosarele acestea legate de FCC deci nu cred că ar fi așa de dăunător să, să pună la dispoziția publicului și mai multe informații. Fără microfon. Mulțumesc pentru întrebări. Sigur, este clar că e nevoie de taxe pentru a se finanța infrastructura și toate lucrurile de care beneficiază companiile, sigur. Dar problema este să se încadreze în statul de drept. Poate că e important de menționat că în raportul verzilor nu s-a menționat că în perioada respectivă BASF a plătit uh, miliarde în uh, taxe pe venit, de asemenea miliarde în taxe indirecte și în taxe pe salarii și așa mai departe și uh, contribuții la sistemul de securitate socială. Deci noi ne aducem contribuția la fondurile publice, asta aici nu cap îndoială, dar uh, ca să vă răspund uh, concret la întrebări. Dacă transferi venit către o jurisdicție cu impozitare scăzută doar în scopul fiscal, asta nu e în regulă. Nu merge, cel puțin nu pentru un grup uh, care se bazează în Germania, un grup multinațional. Te prind din urmă normele antieludare. Deci nu funcționează. Dacă, în schimb, construiești o uzină în altă țară, asta e cu totul altceva, pentru că nu e vorba doar de scopuri fiscale aici. Există o, o activitate economică și, din punctul de vedere al investitorului, al țării care investește, sigur, trebuie să se facă o diferențiere. De aceea avem aceste norme de fixare a prețurilor când se fac transferurile. Cât despre um, o linie comună de impozitare în Europa poate să funcționeze. Noi, ca și companie, nu pledăm pentru asta. Noi beneficiem de pe urma concurenței fiscale, asta ca să fim foarte sinceri. Asta e clar, dar probabil că de asta e nevoie dacă vreți să creați un uh, sistem echitabil în Uniunea Europeană. Mulțumesc! Acum uh, vom da cuvântul uh, reprezentanții diferitelor grupuri. În primul rând, PP-ul și eu sunt reprezentantul acestuia. Ați menționat uh, baza comună consolidată de impozitare. Deja s a rezolvat o serie de chestiuni, dar cum să facem legătura cu raportarea pentru fiecare țară în parte și cu sistemele fiscale din fiecare stat? Asta e prima întrebare. Apoi, în Uniunea Europeană, legislația fiscală este văzută în asociere cu concurența. Deci, se încearcă să se creeze un teren echitabil pentru concurență între statele mici și cele mari. Dar știm că lucrurile se complică foarte mult pentru statele mai mari, mai ales pe partea de legislație. Apoi, domnule Haț, voiam să vă întreb ce părere aveți um, dacă ne gândim, de exemplu, la companiile de pe internet, impozitarea lor. Am, am văzut uh, situația cu Amazon și mai multe companii, am văzut ce informații și prin LuxLeaks și știm că e vorba de companii mari americane care uh, Uh, sunt în cadrul legislației americane și care repatriază profiturile. E vorba de companii mari cu profituri foarte mari și încearcă să se ducă în țările unde legislația fiscală este mai favorabilă. Și apoi uh, readuc banii în uh, țara lor. Cât despre baza comună de impozitare, baza consolidată, mi se pare că e o mm, propunere rezonabilă mai ales dacă ne uităm la taxarea minimă. Vreau să vă întreb pe amândoi aceste lucruri. Poate, domnule Brigman, puteți să începeți dumneavoastră. Eu... Mulțumesc. În ceea ce privește raportarea țară cu țară, noi uh, sprijinim această propunere inclusă în proiectul BEPS al OCDE. Când vine vorba de, de administrațiile financiare, bineînțeles, aceste administrații au nevoie de aceste informații și doar ele sunt posibil, uh, au posibilitatea și uh, au expertiza necesară pentru a evalua aceste informații. Uniunea Europeană vrea să depășească acest cadru. Nu mi se pare corect. Dacă la nivel de OCDE s-a ajuns la un compromis între 60 de membri, ei bine, acest compromis ar trebui să fie adoptat și de către Uniunii, Uniunea Europeană. Dacă nu va fi adoptat, atunci se prea poate ca acest uh, acord să se ducă pe apa sâmbetei și concurența să ne mănânce pur și simplu. Deci vreau să vă rog să nu depășiți uh, limitele proiectului uh, BEPS. Bineînțeles și problema confidențialității este una importantă. Dacă doar noi trebuie să, să venim cu informații, dar concurenții noștri uh, străini nu trebuie să ofere acele informații, nu ni se pare corect. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, aș uh, spune că E, e foarte dificil de pus în aplicare uh, tot ceea ce spuneți dumneavoastră. Situația este foarte complicată și bineînțeles că, iată, autoritățile naționale sunt obligate acum să, să înceapă un uh, proces de, de gândire. Uniunea Europeană a început deja acest proces de gândire, dar vă rog frumos să nu vă pripiți, pentru că adeseori medalia are și un revers să nu uităm că ceea ce e bun între, într-un domeniu s-ar putea să afecteze alte domenii și trebuie să avem grijă la uh, capacitatea noastră de a face față concurenței. În ceea ce privește concernele americane, n-aș intra în detalii, n-aș comenta faptul că sistemul american de impozitare a activităților în străinătate are lacune, asta știe toată lumea. Dacă și uh, americanii ar pune în aplicare criteriile BEPS, atunci cred că ar merge departe. În ceea ce privește baza comună de consolidare, de fapt ultima dumneavoastră întrebare, aș spune următoarele. Dacă nivelul politic dorește conectarea acestei baze comune de impozitare de o rată minimă de impozitare, ei bine, asta este decizia nivelului politic. Există argumente pro, argumente contra. Unii, spre exemplu, vor putea spune că și micile state trebuie să aibă o, o posibilitate de a se dezvolta printre marele, marile state europene. Dar, bineînțeles, decizia va fi una politică. Domnul Brinkman. Uh, the country by country reporting, of course, my position is uh, different and I would... Pentru raportarea de la stat la stat, poziția mea e foarte diferită. Uh, mi-a plăcea să văd acest lucru. Deja e obligatoriu pentru bănci. Trebuie să publice acest lucru. E un studiu de caz foarte util, cred. Pentru că jurnaliștii, economiștii, oamenii de știință sau alte persoane interesate pot să caute, să vadă ce fac băncile și există exemple de bănci germane. Vă puteți uita la venitul pe angajat, care crește Uh, foarte mult atunci când uh, o, nu știu, te uiți la Cipru și apoi te duci să vezi uh, de ce, să întrebi de ce un angajat la o bancă din Cipru câștigă de 10 ori mai mult decât unul din Germania, deși banca e în principal una germană. Poate că asta e din motive fiscale cât despre baza comună consolidată de impozitare și dacă trebuie să existe o rată de impozitare comună, există studii economice recente care indică clar faptul că baza până la urmă este, um, este cea mai însemnată și rata până la urmă e mai puțin uh, importantă. În presă și în blogosferă se discută, e mai ușor să discute dacă rata trebuie să fie, nu știu, 12, 15, 10, 5%, dar de fapt um, baza de impozitare este esențială. Deci atunci când discutăm despre norme, dacă baza este corectă, rata până la urmă nu e la fel de importantă. Mulțumesc. Mulțumesc. Urmează domnul Simon în numele socialiștilor și democrații. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate să clarificăm lucrurile. BASF nu se află alături de noi pentru că ar fi răi, ci pentru că sunt transparenți. Avem de-a face uneori cu companii uh, transparente, dar avem de-a face și uh, cu companii care nu sunt la fel de transparente, precum Caterpillar. Dacă tot suntem transmiși pe internet, ar trebui să subliniem faptul acesta. Bineînțeles, există teme pe care le vrem să le discutăm cu dumneavoastră, chiar dacă nu fac parte din uh, titlul audierii uh, de astăzi. Legitimitatea, spre exemplu. Se pune totuși întrebarea dacă am uh, trăi, uh, dacă putem sau nu accepta această lipsă de legitimitate. Uh, din păcate, iată, trăim într-o Europa în care fiecare stat încearcă să tragă pătura statului vecin. BASF, o companie responsabilă, care investește anual 20 uh, de milioane de euro în uh, proiecte sociale. Ei, vreau să vă întreb, cum poate o astfel de companie uh, să folosească aceste, aș spune eu, reguli uh, ilegale în domeniul fiscale, precum uh, regulile din uh, Belgia sau Luxemburg, care nu au nimic de a face cu mentalitatea și codul de conduită al companiei. Uh, Uh, știm care sunt ratele de impozitare din Belgia, uh, din uh, Luxemburg, de asemenea, din țările de jos. Vreau să vă întreb dacă această exploatare a lacunelor merge mână în mână cu mentalitatea unei companii, precum este cea a dumneavoastră. Asta în primul rând. În al doilea rând, foarte interesante cuvintele dumneavoastră cu privire la CCCTB. De ce? Grupul uh, meu consideră că această măsură ar permite statelor membre care uh, stabilesc reguli fiscale legitime, uh, deci le permite acestor, uh, le, le-ar permite acestor state să își crească veniturile la bugetul de stat. Dumneavoastră uh, vorbiți însă despre efecte contrare. Uh, am înțeles eu bine? Chiar credeți că această bază comună de, de impozitare ar duce la efecte negative pentru state precum Germania sau țările de jos sau alte state? Chiar credeți că veniturile la bugetul de stat vor scădea ca urmare a bazei comune consolidate de impozitare a companiilor? Vă mulțumesc. Domnul Haas începe și mai apoi domnul Brinkman. Sorry. Äh, die zweite Frage äh, ging eher an Herrn cea de-a doua întrebare i s-a adresat mai degrabă domnului Brinkman, dar äh, aș spune și eu câteva cuvinte de, pe tema aceasta. Suntem responsabili sau nu? Domnule Simon, de ani și ani de zile suntem uh, cel mai mare sau al doilea mare plătitor de impozite în acest stat. Suntem un mare contribuabil și ne plătim impozitele. Nu cred că acest comportament este irresponsabil. În ceea ce privește țările de jos, um, cazul țărilor de jos este unul extraordinar. Raportarea, iată, oficială poate duce la proastă, la proaste interpretări și la uh, aruncarea cu noroi în anumite companii, cel puțin în mass media. Ce se întâmplă în uh, țările de jos. În țările de jos avem o companie chimică și mai avem și o societate de tip holding acolo. De ce avem o societate de tip holding? În raportul verzilor ni s-a reproșat că dividendele, că folosim această, acest holding pentru a beneficia de o rată zero de impozitare a dividendelor. Asta este complet greșit pentru că dividendele pe care le trimitem sau care a ajuns uh, în uh, țările de, de jos provin în marea lor majoritate din Statele Unite ale Americii, unde au fost deja impozitate cu o rată de impozitare de 38%. Dacă ar fi impozitate și în țările de jos, ar fi dublă impozitare, ceea ce e ilegal. În cei doi ani incluși în acest raport, într-adevăr, am avut niște dividende excepțional de mari pentru că uh, am uh, Uh, transferat o serie de fonduri din Statele Unite ale Americii, a Americii în, statele, în uh, țările de jos. Nu era vorba despre planificare fiscală nici pe departe. Dar cu toate acestea, tema aceasta a fost uh, tratată nu doar de domnul Brinkman, Brinkman uh, ci și de o serie de posturi de televiziune din Germania. Uh, nu era planificare uh, fiscală. Dividendele nu sunt uh, impozitate și sumele, veniturile fuseseră deja impozitate în Statele Unite cu 38%. Uh, dacă sumele respective, asta ni s-a uh, uh, reproșat ar fi fost transferate în, uh, statele, în Germania, atunci doar 95% dintre aceste dividende ar fi fost uh, impozitate și am încercat practic să uh, economisim. Nu, nici pe departe. V-am explicat cum e cu dubla impozitare. Pur și simplu am folosit uh, holdingul din, uh, din uh, uh țările de jos, pentru o etapă, fondurile până la urmă au ajuns în Germania și au fost uh, impozitate. De ce am folosit acest holding uh, din țările de jos? Pentru că holdingurile din Germania nu mai sunt funcționale din pricina regulilor mult prea severe stabilite la nivel național. Să vă dau un exemplu. Dacă vrei să scindezi o companie și asta este normal în activitățile corporatiste, atunci, atât în statul în care se uh, face restructurarea, cât și în statul în care există holdingul, uh, nu se mai plătesc impozite. Asta nu se mai întâmplă în Germania de un an încoace. Mie mi se pare că așa ceva este ilegal. Deci dacă în Argentina uh, scindez uh, o filială și nu trebuie să plătesc impozite acolo, Uh, în cazul în care aș face același lucru în Germania, ar trebui să plătesc uh, impozite. Și sunt absolut convins că legiuitorul nu s-a gândit la aceste efecte. Legiuitorul german se gândea la tot felul de scheme de planificare fiscală, a încercat să le contracareze, dar a venit cu niște reguli mult prea laxe, mult prea ample, care duc până la urmă la uh, costuri suplimentare pentru companii și tot Tocmai de aceea compania noastră și-a mutat holdingurile în țările de jos, unde nu există astfel de companii și majoritatea ă, asemenea reguli. Și majoritatea companiilor multinaționale germane au făcut același lucru ca și noi și uh, concluzia raportului. Raportul acesta al versilor are o concluzie falsă. Cifrele sunt corecte, e drept, dar concluzia este falsă. Uh, A, a spune că la câștiguri de miliarde am plătit o, o taxă de 0,7% este incorrect. Domnul președinte, mulțumesc. Urmează domnul Brinkman. Mai am ceva de spus. În ceea ce privește ctb ul se pune problema uh, împărțirii câștigurilor. Avem uh, știți prea bine, discuțiile cu privire la acordurile de prețuri în avans. Ei bine, discuțiile acestea care nu s-a, la care, în cadrul cărora nu s-a ajuns la un consens ar fi continuate și ar fi complicate de uh, discuțiile privind uh, efectele posibile ale acestei baze comune uh, de impozitare. Ce se întâmplă, spre exemplu, cu bunurile digitale? Acestea nu sunt tangibile. Ele există însă. Vor fi ele în, luate în considerare? Se pare că nu. Și în cazul în care acest lucru se va întâmpla, atunci, clar, Germania va avea mai puțin, mai puțin bani la bugetul de stat. Dar e o considerație doar. Domnul Brinkman. Da, pe scurt, referitor la acest DB și dacă țări mari, cum ar fi Germania, ar pierde venituri din impozite. Sigur, la final e foarte greu de spus. Eu, ca cetățean, sper că această inițiativă să ducă la o creștere a totală a veniturilor din taxe și să fie bani mai mulți pentru toată lumea. Dar, sigur, asta e o viziune foarte simplistă până la urmă, pentru că până la urmă totul se reduce la modul în care această bază comună consolidată se defalchează pe fiecare stat în parte iar discuția este ghidată de cazuri cum ar fi Apple. E vorba de anumite state care nu plătesc, în care nu se plătesc impozite așa de mari. Sigur, fiecare companie vrea să facă profituri cât se poate de mari. În urmă, sunt în state membre companii mari care plătesc uh, stat, um, impozite foarte mari și care poate să duc în altă parte ca să plătească mai puțin. In, in Mulțumesc. Am fost în Delaware, în uh, Statele Unite ale Americii și am înțeles că exemplul statului Delaware nu este uh, conform informațiilor pe care le avem aici în Europa. E mult mai complex sistemul de impozitare de acolo decât credem. Și până la urmă acesta este sensul comisiei noastre, încercăm să explicăm niște, să înțelegem niște co- contexte pe care nu le înțelegem cu toții. Domnul Pirco urmează numele ECR, doamna. Puheenjohtaja, minulla on kysymys herra Haasille liittyen Basvin verokäytäntöihin. Vă mulțumesc. Am mai discutat despre în uh, raportul dumneavoastră anual din 2016, două dintre principiile principale ale uh, guvernanței dumneavoastră sunt deschiderea, transparența și răspunderea, însă uh, revelațiile în legătură cu practicile dumneavoastră fiscale ne arată că aveți o rețea întreagă de holdinguri opace în care ar, sunt transferați bani. În termeni practici, uh, acum veți uh, uh, rezolva această diferență între modelul dumneavoastră de afaceri și practicile dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Haas. Am încercat să explic uh, problema holdingului. Bine, aș putea să mai încerc o dată să vă explic. să completez și eu. Uh, din punctul dumneavoastră, cazul Thyssen Group Tata, care își are, uh, își va avea uh, sediul în țările de jos, este un caz similar cu al dumneavoastră? Să știți că parametrii de decizie folosiți în această fuziune sunt mult mai compli- complexi decât parametrii care au de-a face cu uh, dreptul fiscal. Deci nu aș face speculații pe tema aceasta, situația e mult mai complicată. În ceea ce privește transparența, uh, responsabilitatea, să știți că noi întotdeauna dăm dovadă de transparență vis-a-vis -vis de autoritățile fiscale. În ceea ce privește planificarea fiscală, să știți că noi nu avem planificare Uh, fiscală și nu achităm impozite acolo unde nu avem activitate economică. Uh, nu este posibil, chiar dacă am vrea. Uh, la, de decenii, OCDE are o serie de reguli, din nou și din nou adaptate, cu privire la impozitarea diferitelor părți ale multinaționalelor. Uh, avem vreo, peste vreo 50, 500 de filiale, producem în peste 50 de state la nivel mondial, avem uh, miliarde, peste 8 miliarde profit uh, fie, în fiecare an și acest profit trebuie să fie uh, bineînțeles, impozitat conform regulilor statelor în care ne avem activitățile economice și conform regulilor OCDE. Să știți că respectăm întru totul regulile OCDE. Plătim întotdeauna impozite acolo unde s-a investit, unde există activitate economică, acolo unde există lanț valoric. OCDE a redefinit regulile în cadrul proiectului BEPS. Odată ce regulile acestea vor fi transpuse în legislațiile naționale, noi vom respecta și aceste reguli planificare fiscală, trucuri, excrocherie, dumneavoastră n-ați vorbit despre asta, dar mass media vorbește, ei bine, așa ceva nu există în activitățile noastre. Respectăm întotdeauna regulile și regulile au drept obiectiv impozitarea veniturilor acolo unde se desfășoară activitatea economică. În discuția privind uh, internetul, vă spuneam că nu mai uș- actualmente nu e chiar așa de ușor să stabilești unde e activitatea economică, dar în cazul nostru situația e mai simplă. Domnul Brinkman nu vrea să răspundă, prin urmare îi dau cuvântul uh, domnului Casi de la GUE. Eh, thank you, Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Scurt comentariu Uh, în legătură cu refuzul companiei Caterpillar de a fi prezent. Uh, și există și asociațiile profesioniste la care aparține Caterpillar. Mi se pare inacceptabil că o companie de asemenea dimensiune refuză să Uh, participe. Prima mea întrebare pentru doctorul, domnul doctor Haas, aș dori să întreb în legătură cu departamentul său de taxe și proprietate intelectuală. Puteți să ne spuneți um, Profiturile totale înregistrate ca urmare a utilizării regimului fiscal favorabil breveturilor din țările de jos. De asemenea, am avut o asemenea prezentare în Belgia, unde uh, impozit, nivelul mediu de impozitare era 8,8%, care estimați că este rata medie efectivă a impozitului plătit de către companiile dumneavoastră? Încep cu ultima întrebare. Nu pot să vă răspund uh, așa subit la întrebarea respectivă. Pot doar să reiterez că suntem printre cei mai mari contribuabili din Belgia în fiecare an. rata de impozit, impozitul pe profit este 35-34%, în ceea ce privește regimul fiscal favorabil brevetelor, nu folosim acest regim olandez pentru venitul nostru. Uh, aceasta este este doar pentru uh, venituri speciale Avem, uh, bineînțeles, activități de cercetare și dezvoltare la scară mică. Această activitate de cercetare și dezvoltare uh, făcută de um, angajații noștri din țările de jos uh, în fabrica lor se califică pentru aceste criterii și o anumită porțiune din acest uh, uh, venit este redistribuit în, până la 5%. Însă vă pot spune doar că este o sumă neglijabilă în, pe o perioadă de 5 ani, 4-5 milioane de euro în total, sau poate 8. pot să pun o întrebare suplimentară. Mă întreb dacă aveți la dispoziție astăzi sau ulterior înscris să ne dați numele comitetelor de audit, consilierilor fiscali și a firmelor de uh, audit pe care le folosiți uh, pentru pe care le-ați folosit în Belgia, Elveția din 2010 până acum. Sunt informații foarte importante pentru comisia noastră pentru a vedea dacă uh, juriștii utilizați de către uh, compania dumneavoastră uh, se, sunt autoreglementați sau reglementați de un uh, organism exterior. Nu folosim foarte mulți juriști fiscali, folosim companiile obișnuite, cele patru companii mari și anumite firme ar fi foarte interesant, domnule președinte, dacă am ști care sunt cele patru firme menționate și în ce țări activează. Dacă uh, cine ne ajută în conformitatea fiscală, bineînțeles putem să discutăm acest lucru. Am organizat deja o audiere pe tema aceasta cu unii dintre cei afectați, cei implicați. Am discutat cu cei implicați și, cu, și la Luxemburg. Nu a fost o problemă neapărat uh, în ceea ce privește transparența, dar nu toată lumea a fost dispusă să discută cu noi. Și tocmai de aceea problema intermediarilor Uh, este o temă importantă pentru noi în contextul uh, combaterii evaziunii fiscale, ludării fiscale, etc. Uh, trebuie să repet faptul că, deși ni se spune din nou și din nou că companiile respectă litera legii, avem mari dubii în privința acestei respectări a legii. Am văzut asta și în Luxemburg. Nu știu câte companii au fost luxemburgheze, au fost uh, implicate în Panama Papers. Uh, am văzut că majoritatea acestor companii au armate întregi de consilieri, de avocați uh, și nu cred uh, că acest, acești intermediari sunt neapărat lipsiți de, de pată. Și tocmai de aceea, iată, ne ocupăm de problema aceasta a intermediarilor și trebuie să ne înțelegeți. Așa, pornind de la cei mici, încercăm să-i urmărim pe cei mari. Pentru că există multe cazuri în care intermediarii au acționat și au acționat puternic și uh, au, au acționat în, uh, pentru a ajuta pe unii mari. Și multe s-au întâmplat de la Panama Papers încoace. Verzi au cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Uh dacă sunt de acord cu apelul domnului McCarthy, dacă compania Caterpillar nici măcar nu se închisește să răspundă la solicitarea noastră de a cumpăra, eu cred că ar trebui să îi se elimine drepturile de lobby la Parlamentul European. Aș reveni la ideea lui domnului Cofod atunci când spuneați că impozitele sunt un cost că impozitele sunt un cost, este foarte important să cântărim contribuția pe care o facem, uh, pe care o aducem societății. Cred că aici uh, asistăm la o eliminare, la o deteriorare considerabilă a relației între corporații și cetățeni. 50% din britanici nu, nu consideră că capitalismul este o forță a binelui. Este vorba atât de cei care erau pentru Brexit, cât și cei care erau împotrivă. Dacă discutăm pe raportarea pe țară, cred că înțelegem lucruri ușor diferite, pentru că noi vrem o raportare publică și, din câte înțeleg, BASF a făcut lobby activ împotriva acestor propuneri. De exemplu, în 2016 ați depus mărturire în Bundestagul German împotriva acestei raportări pe țară, eh, spune că informația nu ar fi utilă pentru public. Pot să spun că raportarea publică pentru, din partea băncilor a fost foarte utilă pentru public, pentru că ne-a arătat cât de mult uh, uh, multe impozite se plătesc la Londra, de exemplu. De ce vă opuneți acestei măsuri? După aceea, s-a discutat deja practicile fiscale ale BASF uh, BASF folosește diverse scheme pentru a evita plata impozitelor în Belgia, Elveția, țările de jos și mai departe. Se spune că s-au evitat plata 923 de milioane de euro în 5 ani, din 2010 până în 2014. Puteți să-mi comentați această constatare. Da, vă mulțumesc. este vorba de acest studiu al verzilor. Pot să încep cu această întrebare. Raportul nu a menționat că în perioada respectivă am plătit mai mult de 10 miliarde de euro impozit. Deci pune cifra de 900 de milioane în perspectivă. Deci Uh, rata de impozitare a noastră globală este în jur de 25%. Mă uit la ultimul raport al Comisiei Europene în ceea ce privește digitalizarea impozitării. Impozitul mediu al afacerilor tradiționale este de 23%, deci rata noastră de impozitare este ușor peste media uh, plătită de industrie. Deci eu cred că plătim uh, un nivel corect de impozite. Nu uh, avem niciun fel de dezacord. Economiile de 923 de milioane de euro sunt calculate sub premisa că toate aceste venituri care sunt atribuite schemelor din statele menționate ar trebui să fie alocate Germaniei. Și această presupunere este incorrectă. Noi trebuie să uh, alocăm venitul conform uh, regilor, regulilor OECD, deci unde sunt făcute investițiile. Trebuie să urm, dăm curs acestor principii calculul economiei, uh, acestei economii nu este pur și simplu corect. După aceea, a fost o întrebare în legătură cu raportarea pe țară. Aveți dreptate, am uh, depus mărturie în fața, în fața Bundestagului, fac acest lucru în mod frecvent pentru că sunt uh, șeful Comisiei pentru Industrie. Mi se pare foarte important să ne angajăm în interacțiuni directe cu legiuitorii. Mi se pare o parte importantă a democrației și de aceea avem și schimbul nostru de opinii aici. aceste, aceste noi am susținut o transparență totală pentru autoritățile fiscale și nu către public, pentru că anumite date care se doresc a fi publicate sunt uh, foarte uh, sensibile din punct de vedere fiscal. Deci concurenții noștri ar putea să uh, obțină un avantaj competitiv dacă am publicat toate aceste date. Iau notă că nu ați chestionat această cifră de peste 900 de milioane de euro economisiți. Multe companii ne spun că pe angajații lor plătesc foarte multe impozite. apreciem că nu ați venit cu această scuză, însă nu cred că companiile pot trebuie să se laude în legătură cu impozitul plătit de angajaților. În ceea ce privește aceste fonduri și presupunerea de alocare Germaniei, deci susțineți CCCTB, pentru că întreaga propunere a CCCTB este să împiedice această consolidare în scopuri fiscale. Da, veți, după cum am mai spus, se va discuta uh, schema de alocare propusă de Uniunea Europeană, care va fi un uh, exercițiu foarte complex și ar putea să ducă anumite companii să ia decizii în diverse uh, contexte. Este dificil să aloci uh, profituri generate în peste 500 de entități în mod corect. Noi urmăm regulile care sunt foarte stricte. Vă mulțumesc, domnule Haas. Meine neutrală poziție. În ceea ce privește activitatea de lobbyist, uh, nu voi mai fi obiectiv, uh, așa cum uh, îmi cere poziția de președinte și voi îmi voi permite să vă spun că în Europa, în, un, în Parlamentul European nu facem o distinție între lobbyiștii buni și cei răi. Uh, noi uh, ne dorim lobbyiști uh, care uh, își doresc să ne ajute în luarea unor decizii raționale. Și tocmai de aceea eu consider că munca lobbyiștilor, atâta timp cât se bazează pe informații, este necesară pentru activitatea legislativă. Domnule Hals, Dumneavoastră, până la urmă, sunteți un ex- expert, un expert care a fost implu- uh, implicat în tot felul de discuții purtate la nivelul decizional din Germania. Câteva întrebări încă, doamna Gomez. Another... BASF și alte multinaționale sunt date în judecată uh, la Curtea de Justiție Europeană în legătură cu practicile lor fiscale. Puteți să ne spuneți mai multe despre poziția dumneavoastră. Recent, Comisia a subliniat felul în care fraudele de tip carusel cu TVA, care implică diverse companii, duc la în jur de 5 miliarde de euro pe an care finanțează terorismul, inclusiv organizații cum ar fi Al-Qaeda. O companie ca cum ar fi BASF cu acest sistem multinațional, cum acționează pentru a împiedica abuzurile sistemului TVA în acest fel? Vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Există o decizie cu, în legătură cu profitul, se numea InfoCap, o legislație pentru a susține investițiile în Belgia. A fost un, o ajustare de, a prețurilor de transfer intracompanie pusă în Belgia. Uniunea Europeană a chestionat această decizie, se poate discuta dacă încalcă legislația comunitară sau nu. Părerea noastră este că, uh, ca și contribuabili, avem nevoie de anumite condiții de investiții. Dacă Uniunea Europeană are dreptate, Curtea de Justiție o va decide. până la urmă se va decide dacă într-adevăr încalcă sau nu legislația comunitară. Ca și contribuabil, avem nevoie de siguranță pentru deciziile noastre de investiții. Deci, dacă există o încălcare a regulilor de ajutor de stat, este mai bine să se decidă acest lucru acum decât să eh, se afle peste 10-15 ani acest lucru și să fie pus eh, în seama contribuabilului. Deci înțeleg că există necesitatea unei discuții, însă ne-am dorit ca aceste decizii să fie luate în mod eh, să fie luate cu celeritate pentru a da semnale de stabilitate în interiorul și în afara Uniunii. În al doilea rând, sistemul TVA din Europa este extrem de tehnic și complex. Un motiv este că anumite dispoziții din lege deschid calea către fraudă. avem angajați foarte specializați în Berlin și în statele europene care se asigură că uh, facem tot ceea ce este corect. Lucrăm cu o companie germană IT la uh, uh, dezvoltarea unui instrument care costă mult mai mult și cu acest instrument ne vom asigura că vom fi în conformitate cu legislația TVA a Uniunii Europene. Nu este foarte ușor să fii sigur, dat fiind, dat fiind că sunt foarte multe jurisdicții, Așadar, facem o alocare corectă a resurselor conform legislației. Am ende unsra... Vă mulțumesc, domnule doctor uh, Haas. Ne aflăm la finele audierii noastre. În ceea ce privește TVA-ul, am venit cu propuneri uh, proprii uh, care au fost greu de cristalizat. Ne dorim, bineînțeles, cu toții să combatem frauda Eh, și vrem să ne aducem aportul în această luptă. Vă mulțumesc eh, mult pentru participare și o întrebare de final. Care ar fi recomandarea pe care ați face-o comisiei noastre? Care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, punctul care ar trebui să fie tratat pentru a oferi mai multă echitate fiscală. Cine trebuie să se implice? Autoritățile naționale sau cele europene? Domnule Brinkman, aveți cuvântul. Good. Uh, Până la urmă, avem nevoie de o bază comună consolidată fiscală pentru impozitul pe profit, CCCTB. Pe de o parte, putem să păstrăm uh, societățile în funcție uh, fără să afectăm vânzările care nu sunt țin de regimul fiscal, acum privind doar profiturile, însă există și anumite companii care nu au prezență fizică, care au foarte puțini angajați în Uniunea Europeană, dar vând foarte multe produse aici. Aceste aspecte ar trebui să fie incluse, însă baza este una bună și poate că Uniunea Europeană și Statele Unite ar putea să că se ajungă la un acord pentru a stabili standarde înalte în acest sens, pentru că cred că Uniunea Europeană poate să meargă mai departe decât ceea ce ați spus. Uniunea Europeană este atât de mare încât poate să stabilească standardele internaționale care să fie adoptate la nivel mondial. Vă mulțumesc, domnul Haas. Eu aș recomanda să implementați BEPS, dar nu mai mult, eu nu cred că dacă stabilești un exemplu bun, alții îl vor urma. Trebuie să ne asigurăm că și celelalte state care subscriu la BEPS sunt peste 30 de state care subscriu la BEPS, trebuie să ne asigurăm și că acestea respectă legislația națională. Dacă se face acest lucru, vom avea cel mai modern cadru pentru a asigura alocarea corectă a profiturilor, după cum au definit-o mai multe 60 de state din lume. Eu nu aș merge mai departe pentru că, după cum uh, am spus, uh, alții nu vor da curs exemplului bun. Putem să introducem limite între statele membre și alte standarde Uh, și regime fiscale decât să se introducă mai multe sancțiuni și limite împotriva companiilor care utilizează uh, schemele fiscale legitime. Vreau să vă mulțumesc mult. Uh, vreau să repet însă cele spuse de domnul Simon la început. Uh, vreau să vă mulțumesc că ați stat la dispoziția noastră, ați fost dispuși să ne oferiți informații, să ne răspundeți la companii. Din păcate, mm, doar puține companii uh, multinaționale sunt dispuse să discute cu noi. Uh, am discutat la începutul audierii despre Caterpillar. Subiectul nu s-a încheiat. Înainte de a suspenda ședința, vreau să vă anunț doar că următoarea noastră ședință va avea loc pe data de 8, 12 octombrie între orele 9 și 10 va fi vorba despre o ședință a coordonatorilor. Vom stabili calendarul pentru raport și vom stabili ce anume e de făcut pe viitor. Și după aceea, uh, tot pe 12 octombrie, între orele 10 și 12.30, vom evalua amendamentele depuse pe marginea raportului. Vreau să vă mulțumesc din suflet pentru prezență. Uh, bineînțeles, domnul președintele mulțumește ca de obicei interpreților și ședința se suspendă.